and we have a vote today. So, good morning. Bună dimineața tuturor. Vă rog să luați loc. Și vă urăm bun venit la această reuniune a Comisiei Libe pe ordinea de zi Punctul numărul 1 este adoptarea ordinii de zi, dar anunț o schimbare, doamna Wictrom, șefa delegației pentru Sicilia, s-a deplasat acolo săptămâna viitoare, ă, trecută, mă scuzați, și a cerut ca uh, Sicilia să fie adăugată ordinii de zi, va face o informare orală Uh, în legătură cu modul în care s-a desfășurat uh, vizita în Sicilia. Probabil că la ora 17. Asta ar însemna că reuniunea coordonatorilor ar începe pe la mm, ora 5 uh, și jumătate, dacă sunteți de acord. Ca doamna Wikström să ne poată relata ce s-a întâmplat în vizita din Sicilia. Acestea fiind spuse, Uh, adoptăm și procesul verbal al ultimei reuniuni, dacă nimeni nu are nimic de obiectat. And moving on to... Și acum trecem la punctul numărul 4, și anume prezentarea susținută de către domnul Wolfgang Goetz, pe care, îi urăm bun venit, este directorul Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, și dânsul ne va face un raport în legătură cu situația problemei drogurilor în Europa în conform estimărilor acestui observator uh, european uh, care a emis uh, raportul anual pe anul 2011. Urăm bun venit domnului Götz, îi dăm cuvântul și apoi va urma o discuție cu deputații. Domnule Götz, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, îmi face mare plăcere că astăzi să vă pot prezenta ultimele informații conținute în raportul OEDT pe 2011. Dar nu vom vorbi doar despre raport, ci voi spune câteva cuvinte și despre primele reacții pe care le-am avut în urma raportului. Pentru că lansarea sa publică a avut loc pe data de 15 noiembrie la Lisabona. Aș dori să subliniez că raportul pe care îl aveți uh, în fața dumneavoastră face parte dintr-un mare pachet care include multe alte lucruri uh, publicate în aceea zi, puncte specifice, există și date statistice, există profiluri naționale și multe alte lucruri. Deci nu e vorba doar de acest raport anual, ci de o serie întreagă de publicații și pe site-ul nostru internet există întotdeauna o serie de informații aduse la zi și care pot fi consultate. Și acum, în legătură cu raportul, vreau să spun că raportul pe acest an uh, este, conține contraste. Pe de o parte, nivelul toxicomaniei pare să fie stabil, dar în unele zone, cum ar fi utilizarea cannabisului de către tineri, uh, chiar se înregistrează date pozitive recent. Pe de altă parte, piața drogurilor sintetice combinate cu alcool și medicamente uh, a, este în expansiune și a devenit o problemă de ce în ce mai mare. Utilizarea heroinei și opioidelor rămâne uh, problema principală. Mai mult decât 1,3 utilizatori uh, de zi cu zi există probabil în Europa, deși utiliza, nivelurile au fost destul de stabile și utilizatorii mm, utilizează droguri injectabile dar uh, utilizarea ilicită a altor opioide, droguri de substituție și medicamente a fost identificată ca o problemă din ce în ce mai mare în unele zone. În mod pozitiv, nivelul de tratament pentru uh, acești toxicomani uh, este unul uh, impresionant. Uh, grupurile primesc tratament, însă nu în toate țările situația este pozitivă, mai ales în unele țări din Europa de Est Uh, piața heroinei a arătat semne de instabilitate. Unele țări trec prin uh, o penurie de heroină la începutul lui 2010 și începutul lui 2011. A fost uh, o penurie temporară, uh, probabil datorată situației culturilor de mag din Afganistan și în Asia. Însă s-au registrat uh, succese după cooperarea for- forțelor de poliție din UE și Turcia. Aceste succese uh, uh, ne arată că s-a acționat în comun împotriva traficului de drog. Noi estimăm că între 10 și 20 de mii de uh, utilizatori de uh, opioide în Europa uh, supuși riscului de deces uh, de 10-20 de ori mai mare decât pentru cei care nu utilizează uh, opioidele. Există 7,5 uh, mii de cazuri anuale de, uh, sub, de decesuri cauzate de supradoză. Alte cauze de deces sunt suicidul, traumele, violențele și bolile asociate toxicomaniei în general. În ultimii 10 ani, uh, am făcut progrese în combaterea infecției cu HIV uh, în rândurile toxicomanilor, dar în fiecare an mai mult de 2000 de decese, de uh, decese legate de HIV uh, se produc ca urmare a consumului injectabil de droguri. Concluziile sunt îngrijorătoare. În primul rând, în Europa serviciile de combatere a drogurilor sunt sub presiune și uh, combaterea HIV nu se bucură întotdeauna de prioritate, cum se întâmpla pe vremuri. Și în al doilea rând știm că epidemia HIV uh, este încă o problemă în multe țări învecinate UE uh, și aceste regiuni afectate înregistrează mari fluxuri de emigranți înspre Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă o presiune suplimentară. Uh, în, în unele state membre există circunstanțe excepționale care au creat o răspândire rapidă a infecțiilor legate de HIV în comunități vulnerabile. În acest an, în luna iulie, Grecia a raportat o răspândire uh, a infecției cu HIV și, deși Grecia se află în situația în care se află, a acționat. Există date îngrijorătoare și în alte țări, de exemplu în România. Acum mă voi referi la cannabis, drogul ilicit cel mai uh, comun utilizat în Europa, între 2 milioane și 3 milioane de utilizatori în Europa de zi cu zi, dar aici puteți fi optimiști pentru că uh, această tendință este în scădere în multe țări sau este stabilă. Acestea fiind spuse, trebuie să rămânem îngrijorați în legătură cu uh, cei care utilizează acest drog în fiecare zi. E vorba mai ales de adulți uh, uh, de sex masculin. Aici remarc faptul că noi continuăm să vedem o creștere în numărul persoanelor care caută ajutor instituționalizat Știm cu toții că politicile legate de cannabis sunt uh, dezbătute pe larg. Aici uh, o problemă este impactul în legătură cu nivelul de utilizare. Analizele noastre noi au uh, rezultate foarte interesante. Nu există nicio probă clară că creșterea sau scăderea are, a pedepselor are un impact direct asupra nivelului de utilizare a cannabisului, cel puțin pe termen scurt. Există factori probabil mai complexi care funcționează aici, de aceea cred că a venit timpul să facem o reflexie mai sofisticată, mai amănunțită în legătură cu combaterea acestui drog. Dau un exemplu care nu prea este luat în seamă. Uh, abordarea bazată pe prevenire, cu norme sociale și susținere uh, la nivel individual și comunitar, pare să fie o bună abordare. Producția de cannabis în uh, granițele Uniunii Europene este o îngrijorare în creștere. În 2009, mai mult de 1,4 milioane de uh, plante de cannabis au fost confiscate în Europa și cannabisul crescut la domiciliu reprezintă o proporție semnificativă din cele aproximativ 100 uh, de tone de cannabis confiscate în fiecare an. Pentru că e clar că se cultivă din ce în ce mai mult cannabis în interiorul granițelor euro- europene. Uh, și mai ales în zone rezidențiale se întâmplă acest lucru. În ultimii 10 ani, cocaina a devenit uh, drogul stimulant cel mai utilizat în Europa. Aproximativ 4.000 de toxicomani europene au utilizat, 4 milioane, mă scuzați, au uh, utilizat cocaina anul trecut. Uh, noile date, calitatea acestui drog poate că a ajuns la vârf în anumite țări cu venituri mari și date recente ne arată că tendința este în scădere. Datele privitoare la furnizarea de cocaină sunt mai puțin, mai puțin clare. Sigur, se fac confiscări, dar volumul și puritatea drogurilor au, sunt în scădere. Traficanții de cocaină continuă să-și adapteze practicile ca reacție la uh, controlele sporite de exemplu, rutele prin Africa, din Africa de Vest uh, nu sunt, nu sunt atât de utilizate, însă activitatea din Europa, Europa de Est este în creștere. Anul trecut, aproximativ 2,5 de uh, utilizatori europeni au utilizat ecstasy. Există un, o scădere în conținutul de uh, substanță activă în uh, ecstasy și tabletele de ecstasy conțin și alte medicamente, cum ar fi amfetaminele, totuși MDMA este poate într-o creștere, deci o substanță conținută în uh, ecstasy, ceea ce poate duce la un nou interes al consumatorilor de ecstasy. În 2010, un număr record de 41 de substanțe noi uh, au fost uh, raportate prin sistemul de alarmă uh, urgentă, Anul acesta s-au înregistrat doar 39 de substanțe, deci vedem că noile substanțe și produse continuă să se lanseze pe piațele europene, uh, utilizăm mai ales internetul. Rezultatele preliminare din uh, un exercițiu din 2011 au identificat mai, mai mult de 600 de site-uri internet care uh, vând produse psihoactive mm, toxicomanilor din Europa. Anul trecut s-a făcut un uh, risc, o evaluare de risc a metatronului, ceea ce a dus la o decizie a Consiliului de a controla această substanță, dar în anumite țări există indicații că metadonul acum este un uh, drog care este utilizat constant pe piață. Acest exemplu ilustrează că ne confruntăm cu o problemă uh, din ce în ce mai îngrijorătoare. Substanțele psihoactive sunt o provocare din ce în ce mai mare pentru organismele de control din Europa și internaționale. Înainte de a încheia, aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu criza economică din Europa. Știm din trecut că în perioade de criză economică, guvernele tind să taie cheltuielile pe sănătate și servicii sociale. Asta se întâmplă și în combaterea drogurilor acum. Până acum, zonele cele mai afectate par a fi cercetarea, prevenirea și reintegrarea socială. În uh, vremuri de austeritate, o uh, monitorizare robustă și un schimb de informații activ este foarte necesar pentru că ne dă o bază pentru a identifica prioritățile politice și pentru a investi în uh, zone eficiente. Anul trecut, SUA, Australia, Rusia și Ehm, alte țări au ehm, avut noi strategii pentru a combate ehm, drogurile. Anul viitor se va elabora o nouă strategie europeană, evaluarea e aproape încheiată și acum reflectăm în legătură cu noua strategie. În ultimii 20 de ani, strategiile Uniunii Europene au fost liderele pentru o abordare bazată pe probe pentru care Uniunea Europeană a devenit renumită însă nu a avut niciodată caracter obligatoriu. Însă, strategiile naționale uh, par să arate că ne îndreptăm spre un nou model european și sper că viitoarea strategie a Uniunii Europene se va dovedi un impuls pentru o convergență din ce în ce mai mare dacă noi vom, uh, vom dori să combatem cât mai eficient uh, toxicomania în secolul 21. Iată, doamnelor și domnilor, v-am prezentat principalele elemente a situației uh, problemei drogurilor în Europa și modul în care noi o combatem. Mai sunt și alte elemente în analiza din 2011 care sugerează schimbări de tendințe. V-aș da doar un singur exemplu în încheiere. Uh, piața pentru droguri sintetice și stimulante în Uniunea Europeană pare să treacă prin schimbări. De exemplu, există indică, indicații cum că bula cocainei a explodat, și, de asemenea, puritatea extaziului are un, o tendință Uh, descrescă, uh, descrescătoare, însă acum este în creștere. Există și noi substanțe sintetice care apar, uh, stimulenți, metadona, care are potențialul de a trece de pe piața legală pe piața ilegală. Sunt convins că în viitor vom vedea drogurile sintetice că vor, cre, vor juca un rol din ce în ce mai important, însă politica și reacția noastră s-a potrivit uh, nevoilor ultimei decade, acum trebuie să o schimbăm ca să fim eficienți și în viitor. În încheiere, m-aș referi și la primele reacții în legătură cu, adică după publicarea raportului, mă scuzați, după o uh, prezentare confidențială în fața Consiliului de Afaceri Interne, eu am prezentat raportul pe 15 noiembrie către mass media internațională în Lisabona și în același timp 14 state membre au organizat uh, lansarea la nivel național. Până acum am distribuit uh, cam 17.000 de rapoarte în, în toate limbile europene. Poate multă lume a accesat uh, site-ul nostru. În legătură cu calitatea raportului avem reacții, în primul rând, și mă bucur că până acum uh, reacțiile primite de mine în legătură cu calitatea au fost toate foarte pozitive și mă bucură că uh, reacțiile sunt pozitive din partea mass media, din partea lor politicieni și elementele uh, care au interesat cel mai mult mass media au fost cocaina și noile droguri. Apoi, după o săptămână de la lansare, pot să vă spun că am avut 14.000 de știri care se refereau la raportul nostru, mai degrabă articole scrise, dar și apariții la TV. Uh, anul trecut am avut 3.000. Uh, cred că vom ajunge din nou la 3.000 pentru că e uh, numărul uzual după o săptămână de la lansare. Și am avut, iată, reacții și din, nu doar din UE, ci și din Turcia, Norvegia. Apoi am avut cam 150 de articole din afara Uniunii Europene. În Uniunea Europeană, uh, Marea Britanie, Germania și Spania au fost cele mai interesate de raportul nostru și internațional am avut reacții din 28 de țări până acum, mai ales din Statele Unite, Elveția și Rusia, dar și din Asia, mai ales China și America Latină, mai ales Argentina și Brazilia. Astea sunt doar uh, puține uh, primele elemente uh, în legătură cu reacția, reacțiile publice de la lansare. Uh, Așa cum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări în legătură cu raportul. Mulțumesc! Now. Mulțumesc, domnule Găț. Acum uh, o să deschidem dezbaterile, dacă cineva dorește să ia cuvântul. Domnul Trianda Filidis, aveți cuvântul primul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, domnule Götz pentru informația pe care ne-a oferit-o. În calitate de cetățean al Uniunii Europene, sunt îngrijorat de cifrele pe care tocmai le-am auzit. Dacă aș fi într-o poziție guvernamentală, aș fi cu atât mai îngrijorat. Aș vrea să întreb dacă guvernele statelor membre cooperează cu dumneavoastră și care sunt reacțiile pe care le-a stârnit uh, raportul uh, dumneavoastră uh, în rândul guvernelor pentru a face față acestor probleme. Doamna Sipol. Vă mulțumesc. Raportul acesta e foarte important și cred că ne-a oferit câteva cifre care trebuie să ne dea de gândit, de exemplu în ceea ce privește infecțiile HIV. Acolo, presiunea publică Uh, e destul de mare și se spune că nu tratăm suficient subiectul. Evoluțiile medicale au făcut ca drama să nu mai fie atât de mare, chit că există rapoarte în legătură cu pacienții uh, infectați cu HIV care arată care sunt urmările tratamentului. Deci, cred că acesta este un subiect care ar trebui să fie reanalizat astfel încât să analizăm, să, să vedem ce căi ne rămân de urmat. De asemenea, dumneavoastră ați uh, menționat internetul ca sursă pentru achiziționarea de substanțe. Vă întreb, există date concrete în ceea ce privește transferul uh, din mediul comercial tradițional către mediul uh, comercial online și cum arată această piață? Vă mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Doamna Fayon are cuvântul. Hvala Lipa, Um, hvala Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Găț, pentru această prezentare aprofundată. Am două întrebări scurte. În primul rând, în legătură cu strategiile naționale de combatere a drogurilor. După cum putem vedea în raport, uh, unele țări uh, au uh, elaborat astfel de strategii și planuri naționale, în vreme ce altele uh, raportează rămânere în urmă. În 2011, unele țări încă sunt rămase în urmă din punctul de vedere al elaborării acestor rapoarte, inclusiv țara mea, Slovenia. Întrebarea mea este următoarea. Aveți termene sau modalități de presiune uh, asupra țărilor pentru ca acestea să elaboreze astfel de uh, rapoarte. A doua problemă, se, întrebarea se referă la cannabis, o chestiune delicată, uh, este un drog foarte răspândit, și există păreri diferite în legătură cu acest drog. În Slovenia, recent, am avut o conferință uh, cu tinerii care erau uh, pentru legalizarea uh, cannabisului. Știu că părerile diferă aici, însă aș vrea să aud părerea dumneavoastră. În ce direcție ar trebui să îndrepte strategiile europene? Domnul Bronx. Cred că nu avem o problemă cu un singur uh, drog, ci avem mai multe probleme distincte. Există droguri care au efecte asupra comportamentului, halucinogenele care pot să ducă la crime oribile, altele produc uh, letargie sau sunt un pericol uh, în trafic. Ați vorbit de efectul asupra sănătății și asupra infracționalității. Uh, dacă un uh, Uh, drog uh, are numai uh, un efect asupra unei componente, desigur că este mai puțin periculos decât altele. Sigur, trebuie să, primim, să privim cererea și oferta în ceea ce privește cererea avem uh, mecanisme foarte convingătoare, cum ar fi educația. Apoi, atunci uh, când uh, persoanele intră în atenția autorităților și pot să ajungă în închisoare. În ceea ce privește oferta, pericolul este că dacă avem în vedere numai pe micii dealeri și nu pe cei care operează pe scară uh, largă, uh, reducem uh, furnizarea cu un procent minim, însă efectul este unor mai rău decât dacă n-ai fi făcut nimic. Și ca drept rezultat avem o creștere a infracționalității, a furturilor de mașini și așa mai departe. Deci, uh, nu mai sunt întrebări uh, uh, și îl rugăm pe domnul Găț să dea răspunsuri. Mulțumesc încă o dată pentru întrebările interesante pe care mi le-ați adresat. Prima s-a referit la în ce măsură guvernele uh, colaborează cu observatorul nostru, trebuie să spun că uh, Consiliul de Administrație care este comitetul director al agenției, este format din reprezentanți ai guvernelor. Deci, uh, guvernele sunt reprezentate în agenție în permanență și ele cooperează cu noi, uh, hotărăsc asupra programului, asupra uh, problemelor pe care trebuie să le analizăm foarte atent. Agenția noastră nu are însă un mandat politic Eh, suntem o agenție de informare, oferim eh, informații și restul trebuie făcut de eh, politicieni, de autorități avem uh, vizite periodice ale reprezentanților uh, uh, guvernamentali. De aici mă voi duce la aeroport pentru a întâmpina pe un reprezentant al Camerei Lorzilor din Regatul Unit. Iată un, o componentă a activității observatorului nostru. Această delegație uh, Uh, din partea Camerei Lorzilor uh, vine să se consulte cu noi în uh, legătură cu elaborarea strategiei care se va face în următoarele luni. Sigur, există o influență, însă nu avem o influență directă asupra a ceea ce fac guvernele. Doamna Sipă, HIV... Pot să spun în germană. E corect tot ce ați spus. Presiunea publică a dispărut în mare parte în anumite domenii. În anumite domenii ă, există acum o, o nouă creștere. Iar în ceea ce privește infecțiile HIV-SIDA, menționate de dumneavoastră, mă voi limita strict la infecțiile HIV-SIDA care au de-a face cu drogurile. Deci, avem o situație îngrijorătoare în Grecia, pentru că Grecia, o țară care din punct de vedere tradițional nu avea probleme cu HIV-SIDA, acum pe fondul migrației avem o rată crescută de aceste infe- acestor infecții. N-aș vrea să spun că migrația crește ratele infecțiilor, ci mai degrabă asta vrea să însemne că dacă un anumit loc este dens populat și dacă autoritățile sunt depășite de situație, atunci se ajunge în situația în care nu se poate acorda ajutor la timp oamenilor. Și cam asta s-a întâmplat în Grecia. Digi Sanco uh, va emite un avertisment în ceea ce privește infecțiile HIV-SIDA. Noi uh, ne-am adus aportul și uh, am, am luat legătura cu agenția cu privire la bolile transmisibile din Stockholm iar săptămâna viitoare vom face public acest avertisment uh, și va fi descrisă mai în detaliu și situația din România și Bulgaria în cadrul acestui avertisment, fiindcă, e adevărat, din ce în ce mai mulți oameni, din ce în ce mai mulți uh, migranți uh, se confruntă cu probleme în acest sens, iar autoritățile nu mai fac față. Discutați despre ce droguri pot fi comercializate pe internet. Am identificat cam 600 uh, de site-uri care nu sunt neapărat uh, uh, localizate în Europa, dar care furnizează uh, produse în Europa. În raport însă veți identifica o cifră mai redusă, fiindcă noi am analizat situația din ianuarie în raport și acum eu mă refer la cea din iulie. Uh, de fapt, care e realitatea? Comercianții online încearcă să se miște undeva într-o zonă gri între cea legală și ilegală, mereu. Uh, veți găsi uh, droguri, dar nu droguri de genul cocaină, heroină, ci veți găsi noi compuși chimici, halucinogeni. Avem, de exemplu, canabinoizii sintetici deci veți găsi aceste subiecte în această zonă gri, iar uh, comercianții online încearcă din ce în ce mai mult să se protejeze. Cum? Um, prin mici avertismente legate de produs uh, care spun că produsul poate fi periculos. Dar de obicei uh, fac trimitere la aceste avertismente într-o manieră atât de alambicată încât uh, consumatorul habar nu are de fapt care sunt pericolele comportate de un produs. Mai mult decât atât avem substanțe alucinogene și droguri sintetice care mereu se modifică uh, iar pe această piață gri există substanțe de doping, droguri legale, droguri uh, ilegale, suplimente alimentare. Această zonă gri a luat o amploare nemai cunoscută. De aceea um, trebuie să ținem cont și de elementele de protecție a consumatorilor, fiindcă e foarte clar că de cele mai multe ori pe eticheta acestor produse uh, nu e conținută, nu sunt conținute toate ingredientele și nu e o etichetă tradițională. Și acum revin la engleză pentru a răspunde mm. doamnei Fayon. That... Ă, strategiile naționale avem o reducere a ă, strategiilor și ă, planurilor de acțiune, însă asta nu constituie o problemă. Multe asemenea strategii au fost inițiate în același timp, ele se desfășoară, iar în țări se pregătesc alte strategii și planuri naționale. În Uniunea Europeană avem în 26 de state membre o strategie sau un plan de acțiune adoptate uh, formal. Singura țară care nu are o astfel de strategie adoptată formal este Austria, dar asta nu este o problemă. Austria are uh, strategii regionale și o coordonare la nivel național. Uh, deci, uh, peste tot, în toate regiunile, există o astfel de strategie și o coordonare la nivel național, însă nu există o strategie formală în Austria. Uh, în ceea ce privește posibilitățile de a uh, pune presiune asupra statelor, nu putem să facem acest lucru, nu putem decât să arătăm care este situația dar nu putem face presiuni. Comisia are ceva mai multă putere decât avem uh, noi. În ceea ce privește cannabisul, tinerii din uh, Slovenia și din alte țări sunt în favoarea legalizării. Uh, până acum, cannabisul este o substanță ilicită în toate statele membre. Dacă vreți părerea mea, nu cred că nu trebuie să vă dau eu o părere. Uh, la o bere poate o să vă spun care este părerea mea, dar nu în acest context. Ceea ce pot să vă spun ar putea să vă intereseze o lectură a raportului uh, Comisiei Globale privind uh, drogurile. A fost creată de Ban Ki-moon ea este formată din foști șefi de uh, state și guvern. Uh, domnul Javier Solana face parte din acest grup. Cu câteva săptămâni în urmă au publicat un raport în care se spune cât se poate declar că ar trebui să ne gândim la absolut totul. Uh, e un lucru care merită să fie în atenția noastră. Oricum, Uh, nu mai uh, există momeli ideologice, vă sugerez și ceea ce sugerez politicienilor este să se gândească la tot și să analizeze toate opțiunile uh, disponibile, să vadă ce poate fi de ajutor. Însă, îmi pare rău, nu o să vă dau părerea mea personală. Domnule Bongs, sunt de acord uh, cu uh, ceea ce spuneți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Goetz, spune președintele. Uh, putem să trecem la următorul punct. Mulțumim pentru prezentare directorului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru vizita pe care ne-ați făcut-o. Așteptăm să auzim mai multe de la dumneavoastră și trecem la următorul punct în ceea ce privește modificarea regulamentului al Consiliului de Stabilire a listei țelor terțe al căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țelor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Raportorul este domnul Diaz de Mera în ceea ce privește amendamentul privind uh, regulamentul privind uh, vizele introducerea unei clauze de salvgardare care să permită suspendarea temporară a exonerării de viză pentru terțe țări. Îl ascultăm pe domnul Diaz de Mera și apoi din partea reprezentantului Comisiei și reprezentantului uh, reprezentanței uh, poloneze care este uh, în sală. După următorul punct, nu după acesta, avem vot. Așa încât vă amintesc acest lucru, astfel încât să aveți la noastră cartelele electronice, să putem trece la votul electronic. Cei care nu au asupra lor cartela uh, uh, electronică uh, să trimeată pe cineva să le aducă. Da, vă rog, dacă o să vă rog dacă puteți uh, să uh, prezidați uh, acest punct. Vicepreședintele Comisiei, doamna Sofie Invelt, am alte treburi de făcut. Acum o să mă întorc peste 10 minute. Da, sunt puțin nepregătită pentru acest lucru. Oricum, bună dimineața! Cred că pur și simplu o să trecem la prezentarea uh, de către uh, raportor, uh, doamna Diaz de Mera. Domnul Diaz de Mera. Bună ziua, bună dimineața tuturor. O să îmi încep prezentarea exprimându-mi recunoștința Uh, colegilor din Parlament, uh, raportorilor din umbră, uh, membrilor Comisiei și reprezentanților Consiliului pentru bunăvoința de care au dat dovadă. Acest lucru s-a văzut pe tot parcursul uh, uh, acestui proces când e vorba de modific amendarea uh, regulamentului 539. Este prima oară în care o să auziți punctul meu de vedere uh, prezentat cât se poate de clar. Pe 20 octombrie am avut o întâlnire cu reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei pentru a înțelege foarte bine situația actuală cu privire la un număr de uh, probleme pe care uh, le avem în vedere aici. Se pare că este o problemă cu uh, interpretarea în cabina franceză, spune președinta. Vă rog să continuați. Așa cum spuneam, pe 20 octombrie am, i-am rugat pe colegi să înceapă să elaboreze uh, amendamentele pentru a eficientiza întregul proces și pentru a asigura buna cooperare cu Comisia și cu uh, președinția polonă. Uh, în legătură cu amendamentele, o să vă prezint următoarele date. Pe 1 și 2, adică cât se poate de curând, sau poate nu, 5 și 6 ar fi, ar fi date mai rezonabile. Am uh, lucrat asupra amendamentelor timp de 40 de zile O să avem în curând uh, lista acestor amendamente. În ceea ce privește întreaga chestiune, ceea ce s-a prezentat de către Comisie, avem în esență o măsură politică. E vorba de clauza de salvgardare, care nu cred că a fost numită corect, însă vom revizui și mecanismul de reciprocitate. Așa cum ați citit probabil, există 12 amendamente în raportul meu. O să le parcurg. Primul amendament se referă la eliminarea uh, sintagmei safeguard clause, clauză de salvgardare, propusă de uh, comisie, pentru că ea este derutantă și în loc să o numim uh, uh, clauză de salvgardare, ar trebui să o numim uh, mecanism de suspendare. A treia se referă la declarația politică în urma recomandărilor făcute de către Comisie. Se uh, arată o cerere clară a Parlamentului, se cere Comisiei Europene să se asigure că Parlamentul este implicat din uh, fazele uh, inițiale a procedurii de evaluare prin uh, procedura de comitologie. Și ar trebui să fie invitat Parlamentul să se implice. Amendamentul 4 se referă la jurisdicție și organismele competente în conformitate cu tratatul de la Lisabona. 5. O mai mare coerență. Pe 8 martie 2011 am semnat uh, o declarație a Parlamentului cerând uh, Comisiei să modifice mecanismul actual de reciprocitate. Cu alte cuvinte, uh, dacă îmi dați ceva, o să vă dau și eu ceva la schimb. Cam așa funcționează lucrurile. Următorul amendament ce s-ar întâmpla dacă criteriile de reciprocitate nu sunt respectate? Apoi amendamentul 7 se referă la obligațiile care decurg din acordurile internaționale și posibilitatea ca statele membre să revizuiască uh, exonerarea de viză pentru unii furnizori de servicii cred că ar trebui să eliminăm uh, uh, referirea la resortisanții din terțe țări. Această dispoziție ar uh, Uh, presupune că ar, ar trebui să existe o autoritate europeană care să abordeze această problemă. Este un lucru des, pe care trebuie să-l avem în uh, vedere. Amendamentul 8 uh, este pentru folosirea sintagmei travel documents, documente de călătorie și nu le se pase, deci uh, și uh, pașapoarte de serviciu sau diplomatice, ci travel documents. Uh, acesta ar, acest termen ar acoperi toate tipurile de documente. Amendamentul 9 arătăm foarte clar că echipajele sunt exonerate de la uh, obligativitatea vizei în, în situația în care uh, sunt în exercitarea uh, funcției lor. Cam Acestea sunt uh, problemele esențiale. Amendamentul 10 este cel mai complex al propunerii. Se axează asupra creierii unui mecanism uh, de reciprocitate. În momentul în care uh, e vorba de o țară terță și cazul Canadei este aici foarte clar și ne arată că în ciuda eforturilor uh, depuse de Uniunea Europeană, actualul mecanism de reciprocitate are uh, uh, defecte pentru anumite țări comunitare și pentru acestea mecanismul trebuie să se comunice pentru că dacă se reintroduce uh, rechizi, uh, cererea vizei, să nu se facă automat, dacă s-ar putea adopta temporar după o perioadă de negocieri între Comisie și statul în cauză. De aceea, Comisia va trebui să informeze pe Parlament și pe Consiliu după perioada de negocieri în legătură cu ce se întâmplă și în cazul în care în acest termen nu se ajunge la un, la un angajament cu uh, țara terță, să se prezinte o propunere de suspendare temporară care va fi decisă în codecizie, deci de către Parlament și de către Consiliu. Această hotărâre nu afectează niciun mod dreptul de inițiativă al Comisiei, care în orice moment va putea să prezinte o propunere de modificare a anexelor regulamentului 539 per 2001, prin care se uh, stabilesc listele de țări terțe care sunt supuse sau nu acestei cereri a vizei prin aceeași precizare mă refer și la amendamentul numărul 11. Acest amendament ține de revizuirea mecanismului de suspendare, adică eu îl numesc mecanism de suspendare, comisia îl, cheamă clauză de, îl numește clauză de salvgardare. Acest mecanism de suspendare propus de, propunere, de, de comisie în caz de uh, uh, urgență, în caz de creștere bruscă a fluxului de migranți uh, ilegali. Uh, Poziția mea este că e important să spunem clar că orice ar fi, oricare ar fi cifrele sau procentajele uh, de care se va dispune pentru o, modificare, uh, pentru o propunere de modificare, acestea folosesc doar pentru uh, declanșarea procedurii de evaluare și prin care se va determina și se va lua hotărârea în prin examinarea circumstanțelor prin care trece statul în cauză. Dacă se va uh, lua, dacă se va face o, în, în urma unei analize, se va ajunge la concluzia uh, unei creșteri uh, masive, se va lua hotărârea dacă se face sau nu această suspendare. Deci, în momentul în care se ajunge la aceste cifre pe care le propunem noi în propunerea de regulament, nu Uh, se va duce prin ele însele la uh, suspendare, ci Parlamentul va trebui informat în legătură cu orice solicitare de suspendare prezentată de către un stat membru și va participa, și subliniez asta, și va participa chiar dacă cu titlu de invitat, va participa la procedura de comitologie. Mie nu mi se pare uh, foarte bine, dar este consecința unor conversații informale pe care le-am menținut cu Comisia. Și fără a încălca procedura de comitologie, ci pur și simplu a da curs competențelor pe care le uh, stabilește tratatul, tratatul de la Lisabona pentru Parlament în materie de codecizie. Și cu asta închei, doamnă președinte, amendamentul numărul 12 prin care se menține posibilitatea la care, care se, la care se referă regulamentul de a uh, conferi excepția uh, membrilor echipelor de salvare care ajung acolo pentru a ajuta un stat membru în caz de catastrofă sau accident. Pretenția de a elimina această categorie nu pare să aibă prea mult sens. Nu vom cere o viză pentru un echipaj Uh, de salvare care vine în ajutor unor persoane care se află într-o situație tragică după o catastrofă naturală, de exemplu. În ultimul rând, există o opinie uh, afet pe care sunt dispus, de care sunt dispus să țin cont. Colegul Covacev propune să se țină cont de raportul Serviciului uh, European de Acțiune Externă înainte de a activa această așa numită clauză de suspendare aceasta ar putea afecta relațiile externe ale Uniunii Europene, se spune. Bun, ar putea proceda de la caz la caz. Uh, deci raportul Frontex și cel Europol, raportul uh, uh Biroului European uh, sau Serviciului uh, European de Acțiune Externă. Acestea ar putea uh, intra în considerare. Bun, pentru moment atât și vă mulțumesc. Raporteur. Mulțumim raportorului. O să Dau cuvântul Comisiei Europene mai întâi. Domnul de Köster. Avant tout, j'aimerais bien... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportorului. E vorba de amendarea regulamentului 539 per 2001 și o politică comună de viză propus de comisie și pune această amendare în cadrul general al relațiilor externe a Uniunii, ale Uniunii Europene și o face foarte bine. În propunerile Comisiei există mai multe modificări care pot fi calificate ca fiind de natură mai degrabă tehnică, însă există și anumite modificări care, într-adevăr, pot avea un impact important asupra relațiilor externe ale Uniunii. Iar în această intervenție aș dori, în primul rând, să mă concentrez asupra punctelor cele mai importante propunerilor de amendare ale raportorului față de această clauză de salvgardare decât în legătură cu mecanismul de suspendare a uh, scutirii de viză și clauze sau mecanismele de reciprocitate. În general, Comisia uh, salută acest proiect de raport și proiectele de amendament deoarece noi considerăm că marea majoritate a amendamentelor se află pe aceeași linie cu principiile care stau la baza propunerii Comisiei. Însă, ă, chiar, îmbunătă- chiar, ba chiar îmbunătățesc în anumite puncte, poate cu excepție amendamentele legate de mecanismul de reciprocitate. Însă voi reveni asupra acestui aspect. Acum, în ce privește anumite amendamente, mai degrabă cu caracter tehnic, cum ar fi ă, scutirea de viză pentru membrii unui echipaj civil uh, pentru avioane, sigur, suntem gata să acceptăm uh, acest amendament, care dorește doar să facă o precizare că evident că aceste scutiri se aplică doar în cazul în care acești membri ai echipajelor uh, sunt la muncă, deci își desfășoară activitatea și nu atunci când pleacă în vacanță. E o precizare care, într-adevăr, corespunde ideii inițiale a Comisiei. Acum, în ceea ce privește această clauză de salvgardare sau, mă rog, mecanismul de suspendare, E vorba de situații de urgență. Și în acest caz, Comisia a propus să se recurgă la o procedură de comitologie pentru a adopta eventual când se impune acest lucru, o decizie prin care se suspendă uh, excepția pentru acordarea vizei către o țară, către cetățenii unei țări terțe. Pentru noi e singura procedură care ne permite să reacționăm rapid. Sigur, atunci când dorim să procedăm uh, cu, conform comitologiei, trebuie ca criteriile care permit declanșarea procedurii să fie foarte clar definite să nu existe criterii prea vagi care să lase uh, prea mare marjă de manevră statelor membre ca acestea să aprecieze la bunul lor plac, după bunul lor plac momentul în care trebuie sau nu declanșat mecanismul și pentru comisie când trebuie să ia hotărârea uh, în problema dacă trebuie sau nu uh, suspendată exceptarea de la viză. De aceea, în propunerea sa, comisia stabilise anumite criterii a spune eu, matematice, care nu prea uh, lasă loc liber arbitrariului. Sigur că președinta ne va explica în câteva uh, momente că la Consiliul Statelor, statele membre sunt uh, în favoarea unor criterii mai vagi care să lase mai multă flexibilitate statelor membre, dar totuși definind niște criterii care trebuie examinate de comisie atunci când ea uh, își pregătește, se pregătește să ia această hotărâre de suspendare a exceptării. Aici Comisia a luat notă de amendamentele raportorului care continuă să lucreze cu criterii foarte precise, însă aici, desigur că în săptămânile următoare ă, vor mai avea loc destule discuții între Parlament și Consiliu și Comisia va putea să se gândească din nou sau să-și modifice poziția în funcție de punctele de vedere exprimate de ă, celelalte două instituții europene. Acum, acest mecanism de reciprocitate. În legătură cu el, Comisia propusese modificarea mecanismului existent într-un singur punct. Și anume să se facă o aliniere la Tratatul de la Lisabona. Însă Comisia spusese de asemenea de la început, încă de la început, că era gata să uh, țină cont de eventuale sugestii de îmbunătățire a acestui mecanism să țină cont de propunerile, de sugestiile care ar putea face mai eficient mecanismul deja existent. Și în acest context, noi suntem gata să uh, examinăm sugestiile raportorului, dar sigur că ar trebui în orice caz să ne asigurăm că aceste îmbunătățiri să țină cont de cadrul instituțional stabilit de tratat. Și aici, da, sigur că vom putea să discutăm mai în detaliu, sugestia raportorului să se impună uh, Comisiei o obligație după 90 uh, de zile de la publicarea notificării în cazul de reciprocitate, deci de a prezenta o propunere care să vizeze suspendarea acestei exceptări de la viză, asta nu ni se pare compatibil, ca să nu spun mai mult, cu dreptul de inițiativă exclusivă al Comisiei că nu ar lăsa nicio marjă de apreciere comisiei dacă să prezinte sau nu o propunere. Deci, uh, pentru moment, uh, aici avem un semn de întrebare. Comisia are un semn de întrebare în, pe, în legătură cu partea asta a amendamentului propus de raportor. De asemenea, în acest context, țin să reamintesc că încă de la început Comisia a spus că e vorba de un subiect foarte important și foarte sensibil din punct de vedere politic și că trebuie să vedem cum putem să avem o dezbatere inclusiv cu Parlamentul atunci când uh, se pune o astfel de problemă. Și aici revin la clauza de salvgardare, că e valabil pentru ambele părți. Clauza de salvgardare vizează o eventuală participare, conform unului din amendamente, participare a Parlamentului în cadrul comitologiei. Uh, Aici sigur că apare o mică problemă. Noi suntem gata să fim de acord uh, cu o implicare mai mare a Parlamentului, dar totuși trebuie respectate regulile comitologiei, așa cum au fost ele convenite între instituții. Iată, domnilor și domnilor, iată, doamnă președintă, punctele mele inițiale și reacția inițială la proiectul de amendament. Sigur că suntem gata să dăm și mai multe explicații uh, pe puncte și mai tehnice, dacă va fi cazul. Bine. Uh, o să redau președinția președintelui nostru acum. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă vicepreședinte Sofie Intveld. Mulțumesc că m-ați ajutat să îmi respect și celălalt angajament. Și acum, uh, permiteți-mi să dau cuvântul domnului Filip Zazinski, reprezentantului președinției în exercițiu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor, domnule președinte. Avem un grup de lucru pe problema vizelor la Consiliu și cred că acesta este cel mai important dosar. Voi fi foarte sincer în fața dumneavoastră, uh, celor de la Comisia Libe, și voi spune că încă dinainte să parcurgem uh, acest text uh, al avizului raportorului, noi am făcut un briefing uh, la delegațiile care participă la grupul de lucru pentru ca acestea să știe care sunt observațiile preliminare pe care membrii LIBE și le-au, le-au exprimat pe marginea acestui dosar. Am uh, dovadă documentată că membrii grupului de lucru de la uh, vize au fost extrem de interesați Uh, de ceea ce aveți de spus și au dorit să găsească un echilibru între doleanțele Parlamentului și doleanțele Consiliului. Așa că sunt extrem de satisfăcut de cooperarea pe care am avut-o cu domnul Dias de Mera și m-a încântat deschiderea manifestată de domnia sa față de noi. Și am să vă spun și de ce. Noi am decis să cooperăm cu Parlamentul cât mai repede cu putință în acest proces pentru a afla care sunt opiniile care circulă aici. Consider că Există șanse mari să găsim o soluție finală. Parcurgând raportul domnului Dias de Mera, zăresc clar că există câteva lucruri care necesită clarificare. Sunt însă încântat, haideți să nu spunem uh, chiar așa pentru că Comisia nu e foarte încântată, dar cert este că cei de la Consiliu, din grupul de lucru, au înțeles foarte clar că atunci când discutăm despre mecanismul de salvgardare sau de suspendare, indiferent care este numele acestuia, trebuie să avem un instrument fezabil, mai ales uh, date fiind condițiile actuale. Am tinde să credem că activarea acestui mecanism de suspendare um, nu trebuie să lase loc uh, discriminării și automatismului. E clar că nu vrem asta. Nimeni, vă spun clar, nimeni uh, de la Consiliu nu spune altfel. Cu toate acestea, când vine vorba despre mecanismul de suspendare, este clar uh, că lucrurile stau așa cum uh, le-a prezentat domnul Diaz de Mera, poate cu excepția dezbaterii pe reciprocitate, pentru că încă nu avem mecanismul de reciprocitate. Dar, în ceea ce privește mecanismul de suspendare în sine, vreau să spun un lucru foarte clar. Dacă ar fi să avem o abordare strict matematică și să conferim o soluție matematică unor decizii atât de importante din punct de vedere politic, atunci vom avea mari probleme, fiindcă riscăm să nu înțelegem problema cu toate specificitățile și cu toate complexitățile ei. Iată așadar ce sugerează Consiliul. Să menținem marjele procentuale ca fiind un instrument auxiliar de evaluare a situației. Iată ce credem noi cei de la Consiliu că ar trebui să se întâmple. Ar trebui să conferim prerogative Comisiei astfel încât Comisia să fie cea care să analizeze informațiile din statele membre, să analizeze problemele și să vadă dacă notificările emise din statul membru cu privire la acele probleme sunt valabile. Și după ce e făcută notificarea, dacă știm că există o persoană care și-a depășit termenul de ședere, atunci să nu tratăm acest caz din, pe considerente pur matematice. Tocmai de aceea, într-o a doua etapă a analizei, vrem să ne axăm pe varietatea informațiilor care există de la Frontex și de la alte agenții, uh, poate chiar și de la Europol, și asta pentru a nu spune că am pornit doar ținând cont de criminalitatea organizată. Nu, ține, ținem cont de ceea ce se întâmplă în prima etapă a implementării mecanismului. Doresc să mai transmit încă un lucru membrilor Comisiei Libe. Am înțeles cu toții foarte bine că nu putem să aplicăm aceleași criterii când analizăm ce se întâmplă în Germania și în Luxemburg, spre exemplu. Nu putem să avem aceleași criterii când uh, aplicăm clauza în ceea ce privește terțele state fiindcă, e clar, situațiile sunt cu totul și cu totul diferite. Așa că solicităm Comisiei să analizeze și mai variat dosarele și să nu uh, aplice un principiu automatizat. Eu sper că această abordare oarecum politică va fi luată în considerare la comisie, fiindcă, doamnelor și domnilor, asta nu vrea să însemne că vrem să flexibilizăm neapărat sistemul, ci vrem să îl eficientizăm mai degrabă. Mulțumim reprezentantului președinției poloneze. Acum începem dezbaterea în rândul uh, membrilor noștri. Doamna Faion este raportor din umbră și are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi întâi de toate să mulțumesc domnului Diastemera, de Mera, raportorului, și să mă adresez și Comisiei și Consiliului și celorlalți raportori din umbră pentru a le mulțumi pentru buna cooperare. Doresc să punctez că sunt mulțumită de propunerile ce au fost făcute. Amendamentele sunt bune, aduc îmbunătățiri uh, textului inițial într-adevăr. Eu cred că vom ajunge la final la o soluție bună și la un acord. Iar în ceea ce privește termenul pentru depunerea amendamentelor, aș propune 5 sau 6 decembrie, dat fiind că ne apropiem vertiginos de 2 decembrie și deja avem și alte angajamente. Uh, săptămâna trecută am participat în campania electorală din Slovenia, spre exemplu. Prin urmare, aș fi favorabilă mm, săptămânii viitoare ca termen de depunere a amendamentelor, pentru că nu cred că ar pune probleme această dată. Avem un număr considerabil de amendamente și în ceea ce le privește, aș dori să mă refer în primul rând la clauza de salvgardare. Eu cred că numele acesta nu e chiar cel mai oportun. Ar trebui să avem într-adevăr un mecanism de suspendare. E un nume mult mai bun. De asemenea, Cred că e o sintagmă care poate fi acceptată și de Comisie și de Consiliu, așa că acest amendament e valabil din punctul meu de vedere. În ceea ce privește rolul Parlamentului European, ne-am uh, axat deja pe rolul Parlamentului uh, și în dățile trecute, deci uh, suntem în favoarea unui rol sporit. Prin urmare, rog Comisia să fie de acord cu sporirea prerogativelor Parlamentului încă de la începutul procedurii de comitologie. Am fost raportor din umbră pe vremea când am sugerat uh, acest lucru și ne-am bucurat de sprijin pentru această idee. Doream ca Parlamentul European să își înainteze avizul înainte de, de, înainte de decizia Comisiei Europene. Sigur, nu ar trebui ca acest pas să fie în detrimentul procedurii de comitologie. Iar, în ceea ce privește situație uh, situația de urgență din statele membre, Parlamentul European ar trebui să fie notificat cu privire la acestea și ar trebui să aibă posibilitatea să fie implicat de la bun început. Uh, iar, cu privire la mecanismul de reciprocitate, nu pot decât să fiu de acord cu faptul că statele membre ar trebui să se bucure de aceleași drepturi uh, în materie de acțiuni întreprinse. Sunt de acord cu mecanismul de reciprocitate și ar trebui să vedem cum putem să-l îmbunătățim pe mai departe, astfel încât să găsim un numitor comun între Consiliu și Comisie. Pe mai departe, cred că sunt la fel de importante și cifrele. Poate că dumneavoastră nu sunteți de acord cu această idee. Salut propunerea Consiliului că uh, ar trebui să avem acest criteriu, poate nu chiar un criteriu decisiv. La FED s-a propus eliminarea marjelor procentuale. Poate că ar trebui să discutăm despre situațiile excepționale care survin în momentul în care numărul migranților crește dintr-o dată. Am avea nevoie, la un moment dat, de uh, date pentru a înțelege amploarea problemei într-un anumit uh, stat membru. Ar trebui să avem date comparative uh, față de întregul an. Eu uh, sunt de acord că cifrele nu ar trebui să fie un factor decisiv. Înțeleg uh, ce au spus Consiliul și Comisia, uh, că ar trebui să ținem cont și de alte elemente. Până la urmă, acest uh, nou regulament nu ar trebui să fie utilizat în mod matematic. Riscăm ca cifrele să joace un rol mai important decât au făcut-o până în momentul de față. Pot să fiu de acord cu spusele raportorului, iar în ceea ce mă privește, eu nu voi depune alte amendamente. Cred că, la final, vom reuși să găsim un echilibru între instituții, astfel încât acest mecanism să fi, uh, vină în beneficiul uh, statelor membre. Are cuvântul uh, doamna Weber. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uh, este un raport uh, tehnic uh, cu cu implicații foarte mari. Adevărul este că în calitate de reprezentanți ai cetățenilor noștri trebuie să înțelegem mai bine uh, faptul că ei sunt foarte sensibili la acest subiect, mai ales atunci când e vorba de călătorile în afara spațiului Uniunii Europene, moment în care întâmpină dificultăți. Dacă o persoană schimbă 5-6 pașapoarte, dacă Uh, trebuia să-mi schimb pașaportul în 10 ani de vreo 5-6 ori pentru că erau foarte multe vize pe el. Sunt foarte sensibilă la acest subiect și înțeleg aceste probleme. Uh, solidaritatea ar trebui să fie principiul uh, prevalent, uh, dar noi nu trăim în acea Uniunea Europeană. Sperăm că totuși vom ajunge la asta cândva în timp, însă în acest moment uh, nu avem solidaritate atunci când e vorba de terțe țări care tratează statele membre E vorba de stat membru al unei structuri, al Uniunii Europene în acest caz. Avem un tratament diferit în relațiile cu terțe țări. Desigur, uh, solidaritatea implică și faptul că un stat uh, membru, de îndată ce un stat membru este tratat diferit, atunci uh, reacția trebuie să fie a Uniunii uh, Europene în ansamblul său. Însă momentul nu a sosit încă, dacă acesta va sosi vreodată, așa încât trebuie să facem în lumea reală în care trăim tot posibilul pentru a ajunge acolo și să vedem cât de mult putem să realizăm în împrejurările date. Indiferent de faptul, poate, că foarte recent a fost semnată o declarație de către majoritatea Parlamentului care cere, invocă acest principiu al solidarității. Dat fiind că problema este atât de sensibilă pentru mulți cetățeni europeni, mă bucur să spun că, într-adevăr, raportorul este prietenul meu uh, Agustin Diaz de Mera, pentru că uh, are o abordare foarte echilibrată și uh, reușește să realizeze atât cât se poate în împrejurările date. În aceste condiții m-aș limita la două întrebări sau două chestiuni în momentul de față. Prima, aș dori să înțeleg această trecere de la 50 la 60% pentru a face o evaluare dacă 60 este uh, procentajul adecvat. Care este rațiunea acestei schimbări din 50 la 60? Și cealaltă întrebare se referă la participarea Parlamentului European în procedura de comitologie. Aș dori să înțeleg cum ar funcționa lucrurile în practică, care ar fi procedura, pur și simplu pentru că Parlamentul European, spre deosebire de parlamentele naționale, uh, are o altă manieră de lucru, cum ar funcționa lucrurile în perioada vacanța de vară, în uh, săptămânile turcoaz, cum ar funcționa lucrurile în practică. În ceea ce privește implicarea Parlamentului European, nu știu, până la termenul de depunere al amendamentelor, poate că o să mă gândesc uh, la un amendament care să ne dea uh, puteri mai mari. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, domnul Busutil, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur colegilor în a-l felicita pe domnul Meradias pentru raportul său și eu cred că dacă vrem ca regimul de vize să fie unul credibil, este clar atunci că trebuie să avem un mecanism de suspendare eficient care să funcționeze atunci când se abuzează regimul de vize. Este important să transmitem cetățenilor acest mesaj politic clar că suntem aici nu numai pentru a face liberalizarea vizelor, ceea ce este un lucru bun, dar și pentru a suspenda acest proces de liberalizare dacă se abuzează sistemul. Doresc să uh, aflu două lucruri, două clarificări de la raportor cum privește aceste probleme. Prima uh, este una de calendar. Care este calendarul pe care îl are în vedere Uh, din momentul în care un presupus abuz uh, apare și decizia care trebuie să fie luată pentru a aplica mecanismul de suspendare. Și al doilea punct, care a fost deja ridicat în discuție de către reprezentantul Consiliului, aș vrea să aflu care este părerea raportorului în legătură cu diferențierea, pentru că, așa cum a spus reprezentantul Consiliului, este un aspect faptul că Uh, un abuz afectează Luxemburgul, dar este cu totul altceva dacă un număr de persoane merge în Germania, pentru că impactul va fi unul uh, greu. Când o situație de uh, abuz într-o țară care este depășită va fi luată în vedere așa cum se cuvine atunci când mm, chestiunea suspendării este implicată. Președintele, mulțumesc. Doamna Sipăl. Am doar o întrebare scurtă cu care m-am confruntat în urmă cu câteva zile și nu sunt sigură dacă e un subiect care să fie inclus în negocieri. Deci, avem pe de o parte lista statelor cu cetățenii, eh, lista statelor ai căror cetățeni pot circula fără viză și avem acele terțe state, statele de origine. Uh, din câte am înțeles, uh, turiștii care vin din statele ce sunt exonerate de viză solicită la un moment dat azil în uh, statul de destinație. Și apar dificultăți, vă dați seama, pentru că nu pot fi trimise aceste persoane înapoi, deoarece uh, statul de proveniență este un stat nesigur. Am luat la cunoștință această situație și aș vrea să știu dacă grupul de lucru <laughs> are pe ordinea de zi acest subiect în ceea ce privește exonerarea de vize și problemele ce pot să apară. Mulțumesc, domnul Alvaro are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-am obișnuit cu domnul Diaz Temera să fie un raportor care tratează totul în detaliu și foarte bine. Amendamentul 10, asupra căruia mă Uh, concentrez, este un amendament uh, pe care noi îl uh, vom amenda, dorim să avem un element adițional. E foarte bine că se întâmplă asta. Vedem însă că lucrurile nu funcționează așa cum ne dorim noi, tocmai de aceea vine acest amendament. De exemplu, avem tratamentul Canadei aplicat Cehiei. Avem o declarație scrisă care a fost dată anul acesta de doamna Roitova, Lambrinidis și alții, și eu am participat, doream ca Comisia să creeze un mecanism care să nu promoveze acordurile bilaterale, ci un mecanism comunitar. Acest mecanism trebuie să garanteze că există reciprocitate perfectă în chestiunea vizelor față de terțele state. În cazul respectiv, Statele Unite au amenințat Austria uh, cu introducerea vizelor dacă Austria nu va oferi accesul SUA către baza de date cu amprente din Austria. Deci, dacă presiunea e instrumentul care se utilizează aici, atunci eu cred că relația noastră de prietenie ceva merge chiar foarte prost. Trebuie ca Uniunea Europeană să uh, arate că principiul divide et impera nu se aplică în momentul în care 27 state membre cooperează. Așa că ar trebui să revenim puțin la versiunea inițială a textului. Uh, această versiune datează din 2001. În 2001 se stipulau mecanisme automate de reciprocitate. Prin urmare, dacă un stat din Uniunea Europeană e exonerat de vize, atunci, automat, Exonerarea se aplică tuturor membrilor UE. Acesta a fost textul inițial din 2001. Dar, uh, din punct de vedere politic, textul a fost corectat în următorii 10 ani. Versiunea s-a îmbunătățit uh, și dorim acum să reintroducem un amendament. Propunem introducerea celor 90 de zile propuse de domnul Dias de Mera și uh, am extinde astfel încât experiența cu pachetul de guvernanță economică și anume aceea de a avea majoritate calificată inversată să fie un principiu utilizat atunci când majoritatea calificată a statelor membre uh, respinge uh, propunerea sau dacă Parlamentul European respinge propunerea cu o majoritate absolută. Deci să se aplice atunci acest principiu. Astfel am reușit să creăm un echilibru și am reușit să arătăm terților state că Uniunea Europeană e o entitate de sine stătătoare care susține statele membre în momentul în care apar probleme bilaterale cu alte state. Aș fi extrem de recunoscător Comisiei dacă ar uh, accepta acest amendament pe care noi îl vom depune în scris. Dat fiind că avem doar un singur amendament, nu mă interesează care va fi uh, data de depunere a amendamentelor, fiindcă vom reuși să ne încadrăm în calendar. Mulțumesc. Domnul Enciu are cuvântul. Mulțumesc, uh, președinte. Vreau și eu să salut raportul domnului Diaz de Mera și să-i mulțumesc pentru, să spun așa, curajul și uh, spiritul de solidaritate uh, pe care l-a dovedit prin introducerea în raport și a chestiunii mecanismului reciprocității vizelor pe care Comisia cât și Consiliul văd că au dorit și doresc în continuare să le evite, lucru remarcat și din cuvântul dânșilor. Cred că acest uh, mecanism de reciprocitate propus este în mod clar o ameliorare față de situația actuală în care practic Uniunea Europeană nu are la dispoziție niciun instrument concret de restabilire a reciprocității vizelor în afara negocierilor pur diplomatice. Negocieri care, așa cum știm foarte bine, acum nu pot fi, în privința vizelor, nu pot fi duse decât de către Uniunea Europeană, respectiv Consiliu, Comisie, și nu de către statele membre, uh, Uh, iar uh, practica a dovedit că atât Comisia cât și Consiliul nu prea se înghesuie să susțină cauza anumitor uh, state membre în această privință a reciprocității vizelor. Iar este clar că statele terțe care încalcă principiul reciprocității trebuie să înțeleagă de acum că Uniunea Europeană are o politică comună a vizelor și că cetățenii europeni trebuie să fie tratați în același fel nu ne mai putem permite ca politica comună a vizelor să creeze discriminare în Uniunea Europeană, așa cum se întâmplă acum, nu? Peste 100 de milioane de cetățeni sunt mai puțin egali decât ceilalți 400, mai ales în relația cu SUA și Canada și vreau să completez aici faptul că declarația scrisă a doamnei Roitova nu se referă numai la Republica Cehă, ci se referă și la celelalte patru state membre, uh, Canada, uh, România, Bulgaria, Polonia și Cipru, care nu beneficiază de reciprocitatea vizelor în relațiile cu Canada și SUA. Eu uh, chiar mă, mir, mă miră faptul că reprezentanții Comisiei și Consiliului aici de față, în discursul dânșilor, Uh, nu susțin uh, unitatea europeană, ei trebuind să fie principalii principalul factor care să susțină această Uniune Europeană și a unității europene. De ce trebuie tot timpul noi să stăm uh, în genunchi în fața anumitor state terțe? Pentru că avem diverse interese. Și după aia ne mai mirăm că Uniunea Europeană este privită așa cum este privită în relațiile internaționale și nu este niciodată luată în serios. Uh, eu consider că acest mecanism de reciprocitate introdus de domnul Demera trebuie să facă o referință și mai clară și la aceste țări care mențin obligația vizelor pentru anumite state membre, nu la cazurile noi care vor apărea în viitor. Eu susțin uh, acest punct de vedere și voi uh, propune un amendament în această direcție și sper că voi fi uh, susținut de către membrii Comisiei și Parlamentul European, pentru că se pare că noi, Parlamentul European, suntem singurii, singurii care dorim această unitate și solidaritate în cadrul Uniunii. Vă mulțumesc. Ok, and Mrs. Roitova. Mulțumesc acum, doamna Roitova, aveți cuvântul. Děkuji. Já bych tedy chtěla také velice poděkovat. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului. Aș dori să mulțumesc uh, și domnului Alvaro, care, iată, au perceput uh, că situația reciprocității este foarte de actualitate pentru toată situația privitoare la unitatea Uniunii Europene sunt mai bine de patru luni de când uh, Comisia nu reprezintă uh, interesele cetățenilor uh, europeni în ce privește reciprocitatea vizelor și mulțumesc raportorului că a inclus și propunerea aceasta pe care a făcut-o, propunerea de amendament și trebuie spus foarte clar că nu putem da înapoi și după cum a spus domnul Enciu foarte bine, trebuie ca și Consiliul, mai ales președinția poloneză acum, să înțeleagă că aici miza este una foarte mare. E vorba de relațiile bilaterale care uh, încalcă unitatea Uniunii Europene. Iată, vedem ce se întâmplă între Canada și Republica Cehă sau alte state membre. Și se vede foarte clar că Uniunea Europeană nu este capabilă să își asume răspunderea uh, și să susțină anumite state membre. Iată, Comisia nu își dă interesul sau anumiți comisari europeni nu își dau interesul și nu sunt activi, nu acționează. Și noi uh, subliniem că nu se pune doar uh, problema cu Canada și Statele Unite, ci este vorba de un principiu general. Iată, am putea da și alte exemple, ce se întâmplă și cu Emiratele Arabe Unite, care nu solicită vize pentru cetățenii din vechile state membre și nu din noile state membre. Uh, toate noile state membre, tot, tuturor noilor state membre se solicită viză. Iată, altă problemă. Uh, sau uh, încă ceva legat de aliniatul 10. Cum e posibil ca Comisia să fi reacționat la o declarație adoptată de majoritatea uh, Uh, uh, europarlamentarilor fără un interes real. Se vede că lucrurile nu funcționează, mecanismul nu funcționează. Aș dori și să menționez că cetățenii cehi atunci când solicită o viză, așteaptă până la, trebuie să aștepte până la, de la 3 până la 5 săptămâni, trebuie să se deplaseze de mai multe ori la Praga, dacă nu locuiesc în Praga. Uh, deci trebuie să vină din toată țara la Praga pentru a face dovada unui extras de cont bancar e inimaginabil în secolul 21 în, în Uniunea Europeană. Asta pentru vize de Canada. Și trebuie să declare că nu au adoptat niciun copil dacă trebuie să completeze mai multe formulare. Mie mai mulți cetățeni cehi pe mine m-au întrebat dacă au încălcat regulile, dacă au făcut o adopție de la distanță dintr un copil dintr-o țară în curs de dezvoltare și n-au uh, menționat acest lucru în uh, formular. Oricum, ei trebuie să completeze uh, tot felul de formulare în acest sens și nu se știe exact care e situația. Deci situația este foarte neclară și ei nu știu dacă pot sau nu să obțină viza. Uh, de Canada. Deci uh, nu, iată, nu este o funcționare normală a Uniunii Europene în acest domeniu și uh, se adâncește o prăpastie între uh, vechile și noile state membre și da, se dă apă la moare euroscepticilor. Mulțumesc și acum din nou domnul Diaz de Mera. A, nu, iată că și domnul Bronz a cerut cuvântul. Vă rog, domnul Bronz și apoi domnul Diaz de Mera, raportorul. Domnul Bronz. Deci uh, se pornește de la prezumția că nu vor fi uh, creșteri în fluxurile migrației legale. Sigur, uh, mecanismul de suspendare e binevenit, însă acesta nu intră în joc până când nu se percepe o creștere a fluxului migrației și ni s-a spus că nu va intra în joc în mod necesar, nici chiar atunci. Eh, dacă eh, țara respectivă are un venit mai mic pe cap de locuitor sau are un, o situație mare de șomaj sau uh, probleme, atunci uh, sigur că orice nivel de imigrație ilegală este perceput ca fiind uh, preocupant. Și sigur că se face, până la urmă, o, se poate face o distinție între vizitatorii legali și cei ilegali Uh, de exemplu, se putea cere, se trebuia cerut o vizită și pentru o viză pentru Australia la un moment dat, dar viza aceasta se putea obține foarte ușor, electronic. Bun, uh, acum reacția ar fi să se accelereze uh, sistemul de acordare a vizelor, nu să se elimine în țările pentru care există un risc de migrații ilegale. Sistemul de reciprocitate poate că nu este neapărat relevant dreptul cetățenilor europeni de a călători într-o țară mai puțin uh, uh, bogată decât Uniunea Europeană nu reprezintă nicio problemă. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Diaz de Mera are cuvântul din nou. Bueno, muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Prima lectură pe care o fac și pe care am făcut-o împreună e că nu, e, nu suntem în prezența unei chestiuni pur tehnice. Da, e o problemă tehnică în care și o, însă are și o mare încărcătură politică. Pentru a fi politicos și a răspunde succint, eh, deși sigur vom mai avea prilejul să facem explicații detaliate. În primul rând, mulțumesc comisiei și mulțumesc colegilor și mai ales mulțumesc pentru comentariile făcute de reprezentantul Comisiei. Sigur, văd că uh, raportul și amendamentelor este perceput pozitiv și se afirmă că se uh, ameliorează uh, propunerea și uh, sigur s-a făcut referire și la poziția mea privitoare la mecanismul de reciprocitate. Uh, Sigur că uh, Comisia e de acord cu amendamentul în legătură cu excepția pentru vize pentru membrii echipajelor și în amendamentul 11 cu suspendarea. Eu cred că aici trebuie explicat Comisiei și colegilor de asemenea uh, care și-au exprimat îndoiel, că propunerea mea nu pretinde în niciun mod să încalce articolul care constituie temeiul juridic al procedurii de comitologie, în niciun mod și în niciun caz nu se încalcă inițiativa, dreptul de inițiativă al Comisiei, ba din contră, eu exact repet că urmând buna voință exprimată de Comisie, noi dorim ca Parlamentul să fie informat nu doar din momentul în care se începe procedura, ci din momentul în care se are cunoștință, se ia la cunoștință de către un stat membru că există, se pune această problemă. Criteriile matematice acum. Criteriile matematice, matematice și acum răspund uh, la o întrebare care mi s-a făcut în legătură cu procentajele. Criteriile matematice își doresc să evite un automatism și să genereze flexibilitate. 50%, 60%, bun. Asta e o problemă care se poate negocia. Nu e o problemă care nu se poate discuta. Și eu sunt de acord că e vorba de o problemă care merită a fi negociată în continuare. Reciprocitatea a fost, cred că, foarte bine explicată în amendamentul numărul 10 și de asemenea, își dorește uh, mai multă flexibilizare sau flexibilitate. Și insist ca să liniștesc reprezentantul Comisiei că ei pot uh, vorbi cu raportorul, raportorul e dispus să, uh, să poarte discuții și raportorul nu pretinde prin propunerea sa să încalce vreun tratat ci pretinde, repet, ca Parlamentul să fie implicat în toate fazele procedurii. Și se poate întâmpla așa, ca invitat în anumite faze și în anumite faze de plin drept, prin procedura de codecizie. Se spune acolo că e compatibil cu dreptul de inițiativă a Comisiei. Sigur că dacă respectăm regulile de comitologie, și prin asta, pentru moment, am răspuns comisiei repetând că sunt disponibil, sunt dispus să ajungem la acorduri. Acum, eh, în legătură cu cele spuse de Gacinski, eh, de Filip, eu îi exprim recunoștința mea profundă reprezentantului Consiliului pentru buna dispoziție pe care a manifestat-o întotdeauna, pentru dispoziția sa de a negocia și de a mă informa în continuu în legătură cu evoluțiile. Uh, sigur că sunt de acord cu ce a spus el, sunt de acord că s-au produs multe informații către delegații uh, mă, și sper că grupul de lucru pentru vize cere un echilibru, echilibru pe care, pe care îl doresc și eu. Uh, tot și trebuie ca și în viitor să menținem contactul între Consiliu și Parlamentul European, nu doar cu mine, ci și cu toți ceilalți raportori din umbră și cu toți parlamentarii Eh, au spus și mulți colegi ai mei, că cele două probleme esențiale ale acestui raport sunt această clauză de salvgardare, clauza de suspendare și acestea trebuie să funcționeze, pentru că dacă nu funcționează, munca noastră este nefolositoare și trebuie să funcționeze și caracterul automat, automatic și discriminatoriu și în, în legătură cu suspendare, ei își doresc să, men- să mențină aceste procentaje, eu nu eu mi-aș dori să se negocieze procentajele ca instrument pentru a evita orice fel de automatism și pentru că la suspendare să se analizeze uh, lucrurile cu lupa de la caz la caz. Criteriile procentuale servesc ca un element suplimentar, însă nu hotărător. Și sigur, că trebuie să se facă o evaluare uh, a celor spuse de Frontex, Europol, uh, Biroul pentru Sprijin uh, de, pentru Azil și, sigur, trebuie să țină cont și de cele spuse de Serviciul pentru Relații Externe ale Uniunii Europene. Bine, uh, unii colegi uh, și de un reprezentant al Consiliului s-au referit la un impact care nu este egal în cazul Germaniei sau în cazul Luxemburgului. Sigur, sunt de acord, deci țările mari și țările mici. Independent de caracterul general, sunt de acord și eu cu domnul Alvaro și ce au spus alții Uh, în materie de reciprocitate, e mai bine să lucrăm cu 27 și nu de la caz la caz, să lucrăm de la, cu 27 pentru ca să uh, intre în joc solidaritatea la care s-a referit draga mea prietenă, uh, doamna Renate Weber. Pentru toate astea, dacă se lucrează cu în 27, însă se analizează de la caz la caz și pe, asta pentru a se determina până la urmă dacă da sau nu se uh, produce și intră în joc această scutire de viză. Că, astfel încât nu doar că ne aflăm, uh, să nu ne aflăm doar în prezența unor formule strict matematice. Și eu, la fel ca și noastră, îmi doresc consensul și cred că noi toți ne-l dorim. Uh, aș dori să răspund și celorlalți colegi ai mei și eu cred că colegii au trimis un mesaj clar comis- Comisiei și Consiliului că nu e vorba doar o problemă a raportorului, ci e o problemă a noastră a tuturor, iată, care se bucură de un consens larg. Putem să, spun asta fără, să spunem asta fără falsă modestie, se bucură de un consens larg în Parlamentul European uh, și în Comisia noastră LIBE Cred că e un element foarte important acesta pentru viitoarele negocieri cu Consiliul și cu Comisia. O, eh, señora Fayon. Eh. Și uh, sunt de acord și cu doamnei Fayon și uh, cu ceilalți. Ar fi bine, eu, da, dacă dumneavoastră doriți termenul 6 decembrie, foarte bine, până la orele 12, foarte bine pentru amendamente și vă mulțumesc pentru că ați spus că e mai bine să se spună mecanism de suspendare, mulțumesc de asemenea doamnei Fayon pentru consolidarea rolului Parlamentului European și sigur fără a încălca și prin aplicarea principiului comitologiei și în ce privește reciprocitatea, mulțumesc pentru că ai susținut mecanismul, pentru că și asta ține de solidaritate și de hotărârea cu care ne-am uh, angajat uh, și cu care am semnat în martie 2011. AFET uh, dite că se suprim. La AFET, bine, s-a spus aici că trebuie su- suspendate acele procentaje. Eu am spus deja părerea mea, e o, e o problemă de negociere și prin procentaje se dorește evitarea automatismelor. Mulțumesc, Tania. Din nou, apoi, doamna Weber, îi mulțumesc și ei pentru cuvintele sale, întotdeauna foarte precise și foarte prietenoase și eu cu reciprocitate spun că sunt prietenul tău. Sigur, sunt probleme tehnice, dar și politice, cum ai spus tu, și de asemenea sunt de acord că ai spus că trebuie să consolidăm solidaritatea europeană, pentru că solidaritatea se află în genele noastre și în genele tratatului de la Lisabon. Gracias por la confianza, Renat. Mulțumesc, Renate, pentru încredere. Mi-a adresat două întrebări. Al 50 și al 60%. Odată una în legătură cu procentajele, 50 60%, la asta deja am răspuns. Asta pentru a da mai puține posibilități uh, uh, automatismului și mai multe posibilități pentru o dezbatere, pentru o analiză de la caz la caz și uh, pe tine, ca o bună juristă ce ești, te preocupă rolul Parlamentului în procesul comitologiei. Uh, dar să nu te îngrijorezi pentru că citind uh, amendamentele pe care le-am propus eu, vei vedea că nu încălcăm deloc procedura comitologiei. E vorba de faptul ca Parlamentul să fie invitat conform uh, uh, recomandărilor Comisiei, sigur, înainte de începerea procedurii. Mulțumesc și lui Simon. Acum mă adresez domnului Busutil. Puesto el dedo la llaga. Se trata... Sigur că e vorba de a avea un sistem credibil de acordare a vizelor și pentru că acest sistem să fie credibil, trebuie să avem un mecanism de suspendare eficient. Ai spus-o foarte bine și foarte precis. Mulțumesc. Și aici două explicații în legătură cu calendarul. În legătură cu situația unui abuz, insist ca să nu mă lungesc prea mult, trebuie uh, să citești amendamentul numărul 10 și numărul 11 foarte atent. Și, de asemenea, deja ți-am răspuns, Simon, în legătură cu abuzurile și la impactul diferit uh, care se poate produce în uh, țările cu o dimensiune ca Luxemburgului și țările cu o dimensiune ca Germania sau, mă rog, Slovenia sau comparată cu Spania. Doamnă Sipal, sigur, după cum știți, există o listă pozitivă și una negativă Dar nu, nu, nu, asta, lucrurile nu durează nelimitat în timp și vreau să vă spun că de la intrarea în vigoare a regulamentului de la do- din 2001 s-a modificat de 8 ori acesta. Regulamentul deci este într-un continuu proces de, pro- de revizuire, de metamorfoză, în funcție sigur de situațiile care se produc între Uniunea Europeană și statele implicate în, în lista 1 sau lista 2. del señor Alvaro. Eh, Domnul Alvaro, acum, eh, mulțumesc, Alexander, pentru cuvintele tale. Și, eh, bun, într-adevăr, amendamentul 10 e pe calea cea bună, zic eu. Și în legătură cu reciprocitatea, într-adevăr, sunt de aceeași părere și uh, ai dreptate, uh, te referi la uh, cazul Canadei și eu, de asemenea, mulțumesc și, într-adevăr, trebuie să intre în joc un mecanism uh, comunitar. E clar că trebuie să existe un mecanism comunitar ca să putem nu doar să fim solidari, ci să fim și credibili. Și, sigur, uh, domnul Alvaro a făcut exemplele uh, statul, Statelor Unite și Austriei cu cererea de date digitale Trebuie, într-adevăr, să lucrăm toți împreună, 27 de țări. Apoi a spus uh, că în 2001 au existat reciprocități automatice, domnul Alvaro. Sigur că mi-ar plăcea să prezentăm un amendament în acest sens și cred că vom putea negocia fără probleme. În fin, Enciu, îi mulțumesc foarte mult pentru comentariile făcute uh, în legătură cu propunerea mea. Mulțumesc din inimă și mulțumesc că ai spus că se ameliorează propunerea în legătură cu mecanismul de reciprocitate și sunt și eu de acord că politica vizelor nu poate crea discriminări într-o Europa 27 de state membre. Sigur, putem să vorbim în legătură de amendamentul pe care doresc să-l propui pentru a identifica nu doar cazul Republicii Cehe, ci și cazul altor țări, între care România, care și ele suferă de discriminare și dorim să evităm aceste situații. La signora Roitova. Doamna Roitova, acum și doamne, îi mulțumesc pentru cuvintele sale, îi mulțumesc că e de acord, e de acord și cu ce a spus domnul Alvaro și a spus că Comisia nu îi reprezintă pe toți cetățenii europeni. Eu cred că Comisia, mă rog, face eforturi ca să reprezintă pe toți și Comisia face mari eforturi ca să ajungă la consensuri, cum e și în cazul acesta. Sigur, sunt de acord cu dumneavoastră. Propunerea noastră de, în legătură cu reciprocitate, reciprocitatea nu trebuie să fie respinsă. Și Uniunea trebuie să-și asume pe deplin răspunderile care revin. V-ați referit la Emiratele Arabe, sigur, și v-ați plâns de faptul că Comisia nu a reacționat uh, cu urgență în, în fața unor cazuri la, cum e cel la care ne-am referit între Canada și Republica Cehă. clara y termina con contundencia. Și uh, s-a referit uh, și la uh, faptul că Uniunea trebuie să acționeze și, sigur, și noi suntem de, de acord. Și domnul Bronx s-a referit la îngrijorările stârnite de uh, mecanismul de suspendare și a spus că pentru el reciprocitatea nu e relevantă. Bine, sunt de acord cu aprecierile dumneavoastră, însă nu sunt de acord cu această afirmație cum că reciprocitatea e irrelevantă. Reciprocitatea e foarte importantă și apoi Parlamentul, printr-o rezoluție din martie 2011, a spus acest lucru, că noi cerem o reciprocitate între 27 și nu doar una de la caz la caz. Bun, domnule președinte, eu cred că cu asta am dedicat destul timp un, unui subiect atât de important. Mulțumesc tuturor pentru discuție și, repet, Consiliul și Comisiei că sunt dispus la dis- discuții și trebuie să fim modești, sigur, dar uh, văd că există o poziție comună a Parlamentului European în legătură cu raportul meu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Diaz de Mera, atât ce discuție îndelungată în legătură cu acest proiect de raport și am înțeles că ă, data, până la urmă, pentru depunerea de amendamente a fost convenită ca fiind cea de 6 decembrie la ore, până la ore 12. Dacă domnul, așa a propus ă, domnul Diaz de Mera, ca urmare a propunerii făcute de doamna Faion, raportoare din umbră, și acum trecem la punctul următor. Vă reamintesc că acum deja suntem în întârziere, de aceea trebuie să ne străduim, să recuperăm timpul pierdut ținând cont de faptul că punctul următor uh, a, acestui punct următor. Deci, peste două puncte avem o, un vot electronic. Deci, vă uh, reamintesc și sper că aveți cu toții cartela de vot. Și acum trecem la modificarea regulamentului uh, privind instituirea unui cod comunitar de vize. Raportor este colegul lui Michel. Domnul să va prezenta acest proiect de raport, iar apoi va, vom putea pe scurt să ascult, și o spun de pe acum pe scurt, să ascultăm și pe reprezentantul Comisiei și reprezentantul președinției polone. polone. Domnul Michel, aveți cuvântul. Cum ești? Mulțumesc mult, domnule președinte. Cred că ar trebui să încercăm să recâștigăm uh, timpul Uh, pierdut. Așa cum am spus-o și la reuniunea anterioară, propunerea vizează să aducă o corecție de ordin tehnic uh, dispozițiilor în ceea ce privește uh, viza de tranzit aeroportuar. Textul prevede că cetățenii unor terțe țări care dețin un titlu de călătorie valabil, care nu aplică încă uh, Uh, sau nu încă integralitatea dispozițiilor archiului Schengen, de pildă Regatul Unit, Cipru, Bulgaria, România, să fie scutite de uh, obligația de a fi în, poze, în poziția unei vize de tranzit aeroportuar VTA. Uh, propunerea nu modifică practica statelor membre, Propunerea nu a suscitat remarci din partea colegilor noștri, iată de ce în raportul meu susțin această propunere și propun Comisiei Libe să adopte rezoluția. Am inclus în raport două amendamente de ordin tehnic, domnule președinte, care vizează să corecteze considerentele 10 și 11. Iată, domnule președinte, acestea am avut de spus. Thank you. après la présidence, la commission După președinție, comisia, reprezentantul comisiei este în sală? Da, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, Țin să mulțumesc raportorului pentru prezentarea rapidă făcută raportului său, care ilustrează perfect consensul care a fost realizat la prezentarea și prima discuție în Comisia Libe. Comisia va putea să adopte sau să accepte cele două amendamente sugerate de către raportor, care de altfel corespund unor modificări similare care au fost uh, elaborate și în cadrul Consiliului. Uh, acum, reprezentantul uh, președinției poloneze. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte e, suntem foarte mulțumiți. Este o situație excelentă în care vedem că instituțiile au lucrat împreună mână în mână. Mulțumesc. Foarte rapid. Doamna Sommer, ați cerut să interveniți, aveți cuvântul. Un comentariu foarte scurt. Sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul. Cred că este important să facem aceste amendamente de ordin tehnice, tehnic, mă iertați. Acestea uh, rezultă din uh, experiența faptului că e nevoie de un element uh, uh poate uh, nesemnificativ care să permită să funcționeze bine. Domnul Enciu. Raportor din umbră pentru grupul nostru SD, uh, susținem acest raport. Uh, considerăm că nu sunt foarte multe lucruri, fiind un raport atât de tehnic, nu sunt foarte multe lucruri de adăugat. Singurul lucru este, pe care eu îl adaug este faptul că cel mai bine ar fi fost ca România și Bulgaria să fie Uh, primite în spațiul Schengen și atunci n-ar mai fost nevoie de această modificare. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Asta ne-a ajutat să recuperăm timpul și ne întoarcem la domnul uh, Michel, dacă vreți să uh, finalizați discuția pe marginea acestui raport. Mulțumesc încă o dată. Deci eh, am încheiat discutarea acestui punct și trecem la votul electronic, așa cum s-a anunțat. Vom vota. Here. As point number seven. Punctul 7. Eh, crearea unui mecanism de evaluare pentru a verifica aplicarea acquis Schengen este votul asupra unui raport al colegului Carlos Coelho. Uh, un număr de uh, amendamente de compromis au fost prezentate raportorului și înțeleg că raportorul este dornic să prezinte rezultatul negocierilor. Domnul Carlo Coelho. Mulțumesc, domnule președinte. Urmează să Uh, votăm voturi de orientare rezultatul compromisului între grupurile politice și aș vrea să subliniez patru aspecte. Primul aspect, vreau să mulțumesc pentru buna colaborare cu raportorii din umbră și consensul larg pe care l-am obținut în Comisia Libe. În al doilea rând, aș dori să subliniez faptul că avem într-adevăr nevoie de un adevărat uh, mecanism de evaluare a zonei Schengen, a spațiului Schengen. Un mecanism bun presupune o evaluare eficientă. Apoi vreau să spun că încerc să uh, uh, preiau uh, amendamentele prezentate uh, de colegi, dar nu sunt de acord cu împărțirea uh, dosarului în două propuneri uh, diferite, date fiind modificările juridice. În al patrulea rând, aș vrea să spun că sper că prin acest vot Parlamentul European va arăta că este gata să analizeze împreună cu Consiliul și Comisia orice soluție juridică posibilă care ar duce la realizarea unui compromis, obținerea unui compromis între cele trei instituții. Și cred, domnule președinte, că suntem gata să votăm. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc pentru prezentare. Avem un vot de orientare și în funcție de rezultatul acestui vot de orientare, raportorul va iniția uh, negocierile cu Consiliul. Începem. Sunteți gata? doamna Winstrom? Nu v-ați uh, adus uh, cartela electronică? Mi-e greu să o spun, nu mi-am uh, găsit cartela de vot, dar vă rog să aveți, să luați în considerare și votul meu. O să ridic mâna. Nu mi s-a mai întâmplat până acum, e prima oară. Președintele, da, ni se poate întâmpla tuturor. Domnul Triandafilidis, și eu sunt în aceeași situație. Începem. Aveți lista. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. O abținere. unele devin caduce și trecem la amendamentul oral 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 2. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Adoptat. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul al 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendament. Compromis oral 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, așa încât verificăm. Vom verifica. 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Eu n-am putut uh, să votez, uh, n-am putut să folosesc cartela electronică. Da? Un punct de procedură? Nu am uh, cartela electronică. Votez împotrivă. Sunt din grupul PPE. Deci vreau să mi se înregistreze votul împotrivă, deși nu am cartela. A votat-o... You, you have voted... Ați votat pentru. Și domnul Trandafilidis. O să verificăm din nou. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Votați? grup s-a încheiat votul. Bistrom și Trandafiridis sunt pentru. Am cartela de vot acum. Deci numai doamna Nistrom. Pentru. Și colegii? Deci votați împotrivă. Deci 21 la 23. Deci este adoptat. Douăzeci și trei la douăzeci și doi. Doamna votați da nu aveți cartelă. Deci, două voturi negative și unul favorabil, deci este adoptat. Dacă vreți o a treia verificare, sunt gata să o fac. Vreți sau nu? Să votăm din nou. S-a deschis votul. S-a închis votul. Doamna Nickstrom votează da, 23 la 22, deci s-a adoptat. Trecem la amendamentul oral 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 5. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13 retras. Trecem la 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 16 pentru. Împotrivă. Oral 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Oral 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 71. 71. Votăm 71. S-a deschis votul. 71. S-a deschis votul. Să vedem rezultatul. Se respinge. 72. Înțeleg că este un amendament oral aici, da? Reprezentant. Da, 72. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Oral 8 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 74 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Oral 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 76 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Oral 10 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 80, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 85, pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul nou Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Cred că este adoptat, spune președintele. Și trecem la compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 20. Pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. Oral 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 91 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 92 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Oral 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum considerentele. Compromisul 11 la considerentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Oral 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Oral 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2, 2 este retras, 33 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Trecem la 36 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Oral 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Unele devin caduce, așa încât trecem la oral 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum votăm asupra textului uh, modificat, votul final cu uh, cartela electronică. S-a deschis votul. Wikstrom 1 în, în, pentru, deci 42 pentru, nicio abținere, niciun vot. Uh, împotrivă, 43 de voturi pentru. Deci îl felicităm pe domnul Coelio, să-l aplaudăm. Și acum, asta înseamnă că trecem la punctul 8, prezentarea propunerilor Comisiei Avem o prezentare a domnului Stefano Maservisi, director uh, general al Direcției Afaceri Interne. Domnul Maservisi nu este încă uh, aici uh, pentru a prezenta programele financiare în domeniul afacerilor interne pentru anii următori, așa încât să luăm o pauză de 10 minute. Deci în 10 minute reluăm dezbaterile. Vă mulțumesc!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

I don't da. know.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

Vamos. Okay. I dismissed till 11.30, but it's now 11.30. So, shall we get started? pauză până la 11.30. E deja 11.30. Ce părere aveți să continuăm? Fiindcă, da, uite, acesta este ultimul punct de pe ordinea de zi în această dimineață. Avem o oră la dispoziție. We are resuming our work. Reluăm uh, lucrările, dragi colegi. Am avut o pauză de 10 minute. Domnul, Ma, domnul uh, Maservisi a sosit, îi urăm bun venit. El uh, reprezintă Direcția Generală a Afaceri Interne și ne va prezenta uh, ce se întâmplă cu cele patru propuneri legislative care creează două fonduri în domeniul afacerii interne pentru 2014-2020, Fondul pentru Azil și Migrație și Fondul pentru Securitate Internă. Comisia a adoptat aceste propuneri pe 15 noiembrie și acum îi dau cuvântul domnului Manservisi pentru a ne prezenta inițiativele, iar uh, după aceea vom da cuvântul în sală pentru întrebări. Domnule Manservisi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc încă o dată pentru această invitație de a vă prezenta și de a vă duce la curent cu privire la cele două fonduri încadrate în următorul CFM, cadrul financiar multianual. Mă bucur faptul că pot să vă prezint aceste propuneri și că pot să vă spun cum ne orientăm noi. După cum spuneam deja, Comisia a adoptat comunicarea în iunie în ceea ce privește viitorul cadru financiar multianual, iar, după cum bine ați spus, pe 15 noiembrie am finalizat acest pachet cu elementele sale legislative și avem temel juridic acum. E în continuare valabil ceea ce v-am spus în martie, adică am făcut uh, niște propuneri și în mare parte acestea au fost acceptate. Prin urmare, acum avem o propunere oficială destul de apropiată de primele noastre idei în ceea ce privește sumele ce vor fi alocate și modul în care vor fi utilizate acestea. Ca punct de plecare, vă aduc aminte, pentru aceste fonduri, am avut diferite elemente. În primul rând, am ținut cont de ultimul cadru financiar multianual și de presiunea ce există în întreaga Uniune Europeană, mai ales asupra presiunii de a face mai mult, mai bine, mai repede și de a fi mai bine echipată într-o manieră proporțională, dacă vreți și mai proporțională, Eh, dată fiind importanța acestui sector. Sectorul de afaceri interne ține de migrație, de securitatea frontierelor. Aceste presiuni au crescut în timp și așteptările au devenit din ce în ce mai mari. Acest lucru a comportat cu sine niște sarcini care adesea au fost greu de întrunit. Prin urmare, am ținut cont de cerințele crescânde. În al doilea rând, am, cerut, am ținut cont de dimensiunea uh, Uh, sumelor alocate. Sigur, mereu e ușor să spui că ai nevoie de mai mult, dar noi ne-am axat în evaluarea noastră pe modul în care suntem echipați pentru a atinge obiectivele politice impuse. Opinia mea personală a fost inițial că instrumentarul nostru este prea fragmentar nu există suficiente corespondențe între banii existenți, modul în care se alocă acestea și rezultatele finale. În al doilea rând, birocrația era atât de mare încât apăreau probleme. De multe ori v-am spus că am fost obligați ca anual să dăm uh, mai bine de 100 de decizii pentru a implementa măsurile. Deci, de fiecare dată când avem o urgență, marja de manevră de a mobiliza fonduri noi sau de a transfera fondurile e foarte mică. Prin urmare, avem uh, o situație fragmentară, de multe ori uh, povara administrativă este foarte mare. Acestea au fost uh, instrumentele, acestea au fost punctele de plecare, mă scuzați, în elaborarea comunicării noastre. În baza acestor realități am venit cu propuneri, iar propunerile noastre se consideră acum a fi adoptate. Prin urmare, dorim să avem o arhitectură administrativă simplificată și vrem să fie mai bine axată pe obiective. Prin urmare, um, acum vrem să avem doar două fonduri, unul pentru migrație și azil, celălalt pentru gestionarea frontierelor și securitatea internă. Avem mai multe fonduri, vrem să le reducem și să le fuzionăm astfel încât să fie un număr de două fonduri, după cum se stipulează în tratat. În al doilea rând, dorim să uh, avem o mai bună implementare a tehnicii gestionării colective. Vrem să simplificăm modul în care se alocă și se cheltuie banii. Acum avem uh, cele două fonduri, cele două fonduri, Fondul pentru Migrație și Azil și Securitate Internă, avem bani gestionați direct. Principiul de bază este cel al gestionării colective totuși. O să vă explic și de ce. Nu doar că astfel crește răspunderea asumată de statele membre, ci având doar două fonduri, având gestionarea colectivă și trecând de la un proces de decizie anuală către o programare multianuală, vom avea posibilitatea la Comisie și la Parlament, prin funcția sa de control, să influențăm mult mai mult din punct de vedere politic, pe termen lung, ce se întâmplă cu banii alocați în statele membre. Așadar, la începutul procesului, în 2013, vom avea un dialog politic cu fiecare stat membru pentru a conveni asupra obiectivelor care trebuie atinse pe o perioadă de atâția ani pentru a vedea ce se întâmplă cu activitățile care vor fi implementate și pentru a discuta, a evalua uh, ceea ce se întâmplă. Vom aloca bani în consecință. Prin urmare, vom avea o abordare mai strategică, mai politică, mai flexibilă uh, a planificării financiare. Spuneam că avem, uh, în mod normal, 100 de decizii pe an. Vrem să reducem numărul acestora și să fim mai uh, bine orientați către o strategie. Dacă Consiliul va adopta această abordare, atunci vom avea perioada 2013-2014 care va fi foarte intensivă, fiindcă din acel moment va trebui să purtăm o dezbatere politică cu fiecare stat membru pentru a vedea care, ce sarcini revin fiecărui stat. Va trebui să acoperim și aspectele ce țin de securitate, pentru că pentru prima dată uh, vom solicita statelor membre să gestioneze alocarea de fonduri într-o manieră diferită. Va trebui să recuperăm activele, să luptăm împotriva terorismului, să luptăm împotriva criminalității organizate și trebuie să vedem prin ce mijloace vom face asta, fiindcă vom avea cofinanțarea. Trebuie să vedem ce mijloace vor dedica statele membre acestor acțiuni. Prin urmare, Uh, vedem că vom fi mult mai orientați pe o strategie concretă. Trebuie să vedem ce vom face și cu partea ce va fi gestionată central, de comisie. Va trebui să promovăm obiectivul comunitar, să vedem ce se întâmplă cu acțiunile transnaționale. La ora actuală, puține acțiuni sunt finanțate transnațional. Am uh, dezvoltat o manieră verticală de a banilor. Dar când vine vorba de uh, natura supranațională a combaterii terorismului sau criminalității, criminalității organizate, vedem că lucrurile stau puțin uh, diferit. Sau la fel se întâmplă și cu programul de uh, reașezare a refugiaților. Vrem de asemenea să susținem un schimb de bune practici în ceea ce privește integrarea. Avem așadar acțiuni comunitare cu o dimensiune transnațională care în continuare vor fi finanțate de la nivelul central prin diferite tehnici. O tehnică este aceea de a crea un parteneriat cu organizațiile internaționale. De cealaltă parte, putem în același timp să facem apel la agențiile noastre – Frontex, de exemplu, pentru că acestea să fie agenții de implementare. Pe lângă banii pe care aceste agenții le vor primi uh, și întreprinde activitățile principale, putem decide, în conformitate cu mandatul acestora, să uh, ne asumăm inițiative ad hoc care să fie implementate de aceste agenții. Avem deja exemple în acest sens. Dacă, de exemplu, trebuie să discutăm cu autoritățile din terțe state despre cum anume pot să gestioneze mai bine frontierele, dacă discutăm despre includerea acestor terțe state în uh, zona gestionată la comun de la Mediterana, atunci, în loc să creăm un consorțiu special, putem să uh, angajăm Frontex, astfel încât Frontex să uh, dea mai departe know-how-ul deja dobândit. Astfel vom uh, da dovadă de coerență, vom avea un cadru politic deja consolidat care să fie gata implementat în uh, cooperarea cu terțele părți. Putem să implicăm și Europol și EASO pentru a pune cunoștințele deja dobândite în serviciul unui terț stat. Iată așadar că putem să um, conferim prerogative agen- agențiilor pentru a lua decizii ad hoc. Trebuie să fim și mai bine echipați pentru a interveni în situație de urgență. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat în timpul uh, crizei actuale și am văzut că au existat presiuni la nivelul frontierelor externe. Trebuie să mobilizăm bani rapid pentru a ajuta statele membre care se confruntă cu probleme. Trebuie să conferim prerogative nu doar agențiilor, ci um, uh, și statelor membre în sine. Prin urmare, trebuie să avem acțiuni rapide în situațiile de urgență, astfel încât să oferim sprijin mult mai repede. Avem nevoie de sume mai mari dedicate acțiunilor în terțele state. Am discutat de nenumărate ori aici și am auzit uh, mai multe îngrijorări care au fost exprimate pe acest subiect. S-a spus că acest domeniu politic este cel care trebuie să aibă ultimul cuvânt uh, în acțiunile externe, dar de multe ori nu suntem echipați suficient de bine, pentru că trebuie, de exemplu, în acțiunile noastre, în situație de urgență, să mobilizăm fonduri care nu ține neapărat de spectrul nostru, de exemplu, fondul de dezvoltare. Așa că dezvoltarea este, fondul pentru dezvoltare este un fond care nu ține neapărat de noi și trebuie totuși să facem tot posibil pentru a-l mobiliza. Avem așadar și aceste situații excepționale și pentru a putea interveni, uh, spre exemplu, am uh, creat un parteneriat de readmisie și am uh, creat posibilitatea de a interveni fără a um, interveni în sfera externă a acțiunii noastre. Deci avem acum un fond dedicat uh, finanțării acțiunilor din terțele state, în coordonare perfectă cu uh, acțiunile care implică cheltuieli la alte titluri, de exemplu la titlul 4, ajutor pentru dezvoltare și ajutor pentru parteneriat. Toate aceste lucruri au fost uh, discutate exhaustiv și cu colegii noștri de la SAE și uh, de la Direcția Generală Aferentă. Așadar, vrem să avem simplificare, avem doar două fonduri, programare financiară, planificare financiară multianuală și ne orientăm uh, pe cheltuieli uh, axate pe un obiectiv final, palpabil. Vrem să avem uh, un sprijin bugetar sistematic acordat statelor membre, pentru că, la urmă urmei, statele membre sunt cele care gestionează frontierele în beneficiul Uniunii Europene. Aceasta e realitatea. Și vrem gestionare colectivă pe cofinanțare, însoțită de o sumă gestionată mm, central pentru situația de urgență, proiectele transnaționale, pentru acțiunile externe, fiind foarte concentrați pe ce se poate face la agenții. Aceasta e arhitectura simplificată, avem și marge de flexibilitate pentru situațiile excepționale. De exemplu, în cazul în care fondurile de urgență nu sunt utilizate pentru că nu sunt urgențe și sperăm chiar să se întâmple asta, atunci acești bani pot fi transferați la sumele gestionate colectiv. Putem așadar să creștem flexibilitatea cu transparență de plină pentru a utiliza cât mai bine banii. Uh, avem și o revizuire uh, la jumătatea perioadei de planificare financiară pentru a vedea cum putem să evoluăm. Ideea de bază este să fim mai bine echipați, mai flexibili și mai politici în dialogul cu statele membre. Să fim uh, mai puțin uh, axați pe relația emitere, factură, respectare, termeni uh, scadenți. Iar în ceea ce privește sumele concrete, sumele propuse de comisie pentru aceste fonduri se referă la 10,9 miliarde pentru 2014-2020 este o creștere netă de 40% aici, care corespunde sumei precedente. Calculul nu este făcut în termeni absoluți. Avem uh, o perioadă de referință, anul 2013. Știți mai bine decât mine că fondurile sunt create și pentru backloading astfel încât uh, începem cu o sumă de bani pe care o creștem treptat. De ce? Pentru că, pentru prima dată, Comisia și statele membre implementează finanțare structurală în acest sector. Prin urmare, am început cu un nivel scăzut și am tot crescut uh, treptat nivelul, uh, nivelul alocării și ajungem în anul 2013 în care nivelul de absorpție trebuie să ajungă la maturitate. Așadar, anul acesta a fost primul an de referință și am crescut referința cu aproximativ 1%, astfel încât uh, suma pe 2013 să prezinte oarecare continuitate. Dar, dacă ei uh, suma inițială și suma finală, vei, veți constata, dacă, dacă luăm asta, vom constata o creștere de 40%. Până la urmă e vorba de o proiecție care vizează continuarea post-2013. Vom continua de la eh, nivelul maturității încolo. Cum vom fi, vor fi împărțiți acești bani între cele două fonduri? Azil și migrație, mai întâi. Sugerăm să alocăm 3,9 miliarde de euro, iar pentru Fondul de Securitate Internă, care acoperă și frontierele, 4,6 miliarde avem uh, uh, un raport de 45 la 55%. Deci avem această paritate la ora actuală și explicațiile sunt uh, lesne de înțeles. Deci alocăm mai mulți bani fondului de securitate internă. După cum am spus deja, în cadrul fiecărui fond avem câteva nevoi speciale și doresc să subliniez o nevoie specială care, cred eu, interesează Parlamentul. E vorba de uh, readmisie. Am spus uh, mereu că avem aici o 560 de milioane de euro pentru pentru resettlement, pentru restabilire. V-am spus că avem această sumă când am discutat despre, posibil, despre găsirea unei soluții. Și acum această propunere a fost adoptată de comisie. Sperăm că până la final să nu se modifice suma deloc. Am dorit să subliniez acest aspect, fiindcă am discutat foarte mult pe, acest, pe această temă la începutul anului. Am, avem și stimulente în fondul de securitate pentru a sprijini cele cinci obiective strategice uh, pentru securitate. Acestea sunt punctul de referință. Putem să facem foarte multe lucruri, dar uh, în domeniul securității avem 5 puncte de referință și ne vom, le vom utiliza uh, pe acestea. Iar în ceea ce privește aplicațiile IT, avem câteva probleme pe masa de lucru. De exemplu, avem pachetul Smart Border. Program care va intra în portofoliul agențiilor. Am alocat uh, fonduri pentru a arăta că uh, atunci când venim cu propuneri pentru un anumit pachet, avem și um, suma necesară acoperirii proiectului, în acest caz 100 de milioane. Dacă nu reușim să implementăm aceste sume, putem să facem un transfer către alte obiective. Și acum ajung și la ultimul punct, agențiile. Avem uh, EASO, Frontex, Europol, CEPOL și Agenția Antidrog, agenții subsidiare acestui fond. Avem 1,6 miliarde alocate, sumă alocată acestor uh, agenții subsidiare sumă alocată progresiv, pentru că trebuie să ținem cont de noile sarcini ce apar la un moment dat. Spre exemplu, pentru Frontex, prin prisma noului regulament, sau pentru Europol, anticipând uh, Uh, lisabonizarea temeiului juridic la anul. Sau uh, avem această alocare progresivă pentru a ține cont uh, în cadrul CEPOL de diferitele scheme de pregătire, de training. Totul e acoperit în cele 1,6 miliarde și la nevoie, dacă va trebui să intervenim ad hoc, atunci putem să apelăm la agenții. Putem să apelăm la agenții pentru implementarea unor noi proiecte, spre exemplu. Doamnelor și domnilor, cam uh, acesta e conturul propunerii noastre, cam asta propune Comisia. Nu e foarte diferit față de ce v-am explicat uh, deja în uh, urmă cu câteva întâlniri. Negocierile au început deja. Trebuie să fim realiști, fiindcă situația e cum e la ora actuală și cred că am fost foarte modești când am spus că uh, când am uh, venit cu aceste propuneri. Pentru că, până la urmă, am fost expuși din punct de vedere politic și totuși am fost modești. Nu se rezumă totul la bani, ci și la modul în care cheltuim banii deja existenți. Trebuie să fim mult mai eficienți. Iată așadar, acestea sunt obiectivele noastre, astfel arată propunerile noastre și acum nu ne rămâne decât să discutăm. Negocierile vor dura ceva timp și trebuie să așteptăm rezultatul final. Vă mulțumim, domnule Manservisi, pentru intervenția în numele Comisiei. Iată, am avut o prezentare exhaustivă a propunerilor Comisiei, pe care Uh, prezentare pe care o dezbate acum în sală. Am observat că există deja solicitări de intervenție. Vom începe cu domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a-i mulțumi domnului Manservizi pentru această prezentare clară și cuprinzătoare uh, cu privire la planurile Comisiei. Am uh, patru aspecte pe care vreau să le punctez rapid. În primul rând, o reacție generală pozitivă la cele spuse de dumneavoastră. Cred că, mai ales vorbind în numele grupului meu, PPE, sunt uh, două lucruri pe care le vom evidenția. În primul rând, fondurile gestionate centralizat, care vor avea flexibilitatea de a Uh, finanța situații de urgență. Acest lucru este cheie pentru noi, pentru că știm că în ultimii ani uh, lipsa de flexibilitate și fragmentarea nu ne-au permis să reacționăm rapid în uh, situații de criză. Așadar, este un aspect pe care îl vom urmări foarte atent. Un alt aspect este cel referitor la elementele financiare uh, ale cooperării noastre cu terțe țări în domeniul emigrației. Dumneavoastră ați spus-o în repetate rânduri uh, de câte ori ați vorbit în fața acestei comisii în ultimile luni, că atunci când negocierile cu terțe țări uh, nu că în aceste negocieri nu există stimulentele care să le ajute să spună da celor noastre privind uh, migrația și o să vă asigur că acest lucru aparține trecutului. Prin urmare, banii necesari pentru a permite o cooperare suficientă în acest domeniu vor fi uh, incluși. Și legată aceasta este și necesitatea de a se asigura că orice negociere cu terțe țări privind imigrația sunt legate cu negocierile mai ample pe alte teme, pentru că, așa cum a spus-o chiar dumneavoastră, este foarte greu să uh, ademenești terțele țări să fie interesate de acest subiect dacă nu sunt interesate și de celelalte subiecte. Deci există o legătură nu numai financiară. Uh, I'm not sure. În privința Frontex, nu știu dacă am înțeles corect, dacă cele 1,6 miliarde uh, pe care le propune dumneavoastră ca subvenții pentru agenții vor include de asemenea banii care trebuie alocați pentru creșterea resurselor acestor agenții în lumina noului lor mandat, ca acum, noului său mandat, pentru că, după știți, uh, între altele, va avea și uh, capacitatea de a-și achiziționa propriul echipament tehnic. Deci ne-ar interesa să aflăm dacă v-ați gândit și la acest lucru, dacă agenția însăși are planuri în legătură cu modul în care intenționează să achiziționeze echipament în următorii ani până în 2020. I'm not sure if I understand correctly when you said... Și în final nu știu dacă am înțeles bine când v-ați referit la partea de securitate cu 55% din finanțare din alocările financiare. Nu știu dacă aceasta va include și finanțarea pentru uh, securitatea la frontierele externe. Asta ar explica de ce există o diferență între cele două niveluri, între cele două procente. Dar, sigur, acum trebuie să, vă, să examinez în detaliu situația în lunile următoare și în funcție de analiza mea, uh, Eh, voi vedea acolo ce am de spus, dar oricum prima reacție este una foarte pozitivă. Mulțumesc, doamnă Guillaume, aveți cuvântul. Oui, merci. En remerciant moi aussi euh, le directeur d'être venu présent. Mulțumesc și eu uh, directorului pentru că și-a și-a prezentat restructurarea în fața noastră. E o restructurare așteptată, mai ales pe fondul pentru azil și migrație. Noi avem o așteptare, poate din două, două serii de motive Întâi pentru că e un ecou, uh, o reacție la anumite uh, defecte de funcționare pe care dumneavoastră însăși l-ați menționat. Pe de altă parte, semne de întrebare sau temeri care ne fac să încercăm să găsim soluții printr-o reflexie mai anunțită. Foarte uh, succint aici patru defecte de funcționare uh, pe care pot să le citez. Uh, sau ne-au fost raportate și pe care le-am putut, sau le-am putut constata chiar noi. În primul rând a spus că dumneavoastră lipsa de flexibilitate în anumite instrumente care îngreunează adaptarea lor și lipsa de reacție la situații de urgențe, de crize. De asemenea, trebuie spus că adesea aceste fonduri sunt insuficiente ori în cadrul afacerilor interne, mai ales, răspunderile sunt din ce în ce mai mari. Apoi cred că putem să uh, ne referim și la o eficacitate scăzută în programe anuale, dar programarea este una multianuală. Și în ultimul rând aș dori să subliniez că și bine lucrurile vor mai evolua, dar în acest moment uh, procedurile de control financiar sunt prea greoaie și dumneavoastră v-ați referit la acest lucru. Uh, și asta uh, afectează și procedurile de plată, deci adesea se vezi dificultăți uh, la nivelul celor care au inițiative de proiecte, mai ales ONG-urile. Și printre aceste semne de întrebare în legătură cu modificarea structurii, pentru că aceasta adeseori are și efecte politice, trebuie să ne asigurăm că fondurile uh, ca să nu fie dirijate prea mult în materie de securitate și să fie neglijate celelalte priorități. Deci trebuie să ajungem la un echilibru în uh, repartizarea banilor. Și o ultimă întrebare sau un ultim semn de întrebare, să ne asigurăm că în acest domeniu să nu se facă reduceri bugetare. Bun, acum plecând de la aceste semne de întrebare sau incertitudini, insist uh, pe două puncte în final. Puisse garantir une réaction Aceste fonduri trebuie să poată garanta o situație rapidă în situațiile de urgență. Și noi știm că situațiile din domeniul azilului sau migrației pot evolua foarte repede Știți ce se întâmplă în continuu cu fluxurile migratorii și apoi trebuie, vreau să insist și asupra eficienței acestei programări multianuale ca administrarea ei să fie una mai eficientă. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Tavares. Thank you very much. Mulțumesc. Bun, ne referim aici la instrumente și eu cred că atunci când utilizezi un instrument, contează scopurile pe care vrei să le atingi. Ca să spunem lucrurilor pe nume, uh, cred că direcția Parlamentului cu cea a, um, nu coincidea cu cea a Comisiei. Eu am avut un raport pe această temă și cred că uh, la un moment dat Uh, ne gândeam la o fragmentare a Fondului European pentru uh, Refugiați ca să dedicăm niște sume și pentru reașezare. Pentru că problema este aici când avem uh, sume mari de bani nu avem capacitatea de administrare democratică, nu se știe exact cum sunt cheltuiți acești bani de multe ori. Deci, Dumneavoastră ne propuneți un, o schimbare uriașă de paradigmă chiar. Eu nu spun că nu e bine, deși poate Parlamentul se, vrea să se îndrepte în altă direcție. Spun doar că trebuie să ne asigurăm că aceste instrumente vor fi utilizate astfel încât să noi să putem să verificăm corectitudinea procedurii și să uh, verificăm lucrurile cu inteligență. Astfel încât eu sunt de acord cu multe din cele spuse de dumneavoastră când vă referiți la flexibilitate, la discernământ. Policy implementation, but part of it also... Dar parte din cele spuse de dumneavoastră mă și îngrijorează deci, bun, pot da, da doar un exemplu, dar sunt convins că el se repetă. Uh, așa că nu știu cum putem fi siguri ca uh, scopurile pe care dorim să le realizăm uh, cu, aceste, cu acest fond pentru reașezare va, vor fi realizate oricum, pentru că pentru noi acest fond era un instrument. Noi știam că acești bani urma să fie utilizați exact în scopul reașezării. Uh, și, sigur, scopul era reașezarea refugiaților cu mai mulți bani, dacă era posibil, și, sigur, uh, cu o calitate sporită a procedurilor. Avem și uh, o unitate în acest scop. Noi am cerut-o într-un raport de, din proprie inițiativă. Dumneavoastră ne-ați spus cuvinte foarte frumoase despre această unitate, însă Iată de altfel vorbim despre începutul anului 2012 și această unitate pentru reașezare nu figurează în programele pentru la anul, deci poate pentru 2013, dar între timp ă, știm că această unitate era, ar fi putut reprezenta o măsură foarte importantă pentru utilizarea fondurilor de care vorbeam. Pentru că aici cu reașezarea nu contează atât banii cât uh, resursele umane care să acționeze cu discernământ și cu o cunoaștere a problemei, o cunoaștere foarte bună a problemei. Dar pe de altă parte, uh, instrumentele propuse de dumneavoastră poate ne vor permite să uh, avem flexibilitate în situații de urgență. Că și de asta eram noi foarte îngrijorați. Deci aș avea niște întrebări. Ce se întâmplă cu managementul comun, în comun? Nu sunteți îngrijorat în legătură cu uh, cele ce, ce se va întâmpla cu managementul în comun? Uh, că știm că nu prea mai sunt bani, nici măcar în statele membre și scopurile noastre politice sunt distorsionate de măsurile de austeritate aplicate de statele membre poate nici obiectivele noastre nu vor mai putea fi realizate. Cred că obiectivele uh, Uniunii sunt cele mai interesante, dar cine definește uh, aceste obiective? Care, după, după ce anume procedură? De, uh, trebuie spus clar că uh, dacă Comisia e gata, de exemplu, să uh, Uh, urmeze obiectivele Uniunii uh, care figurează, să spunem, în propriile noastre rapoarte de proprii, din propria inițiativă. Noi care, noi care suntem uh, reprezentanți ai cetățenilor europeni, nu știu dacă Consiliul va fi gata să ne urmeze. On all this. Mă îngrijorează foarte mult. Nu știu care va fi poziția Parlamentului. Flexibilitatea, sigur, e bună pentru Comisie, dar uh, ea trebuie însoțită de uh, control uh, parlamentar. Nu trebuie să fie un instrument uh, pe care noi îl utilizăm o dată, o, doar o dată pe an când controlăm bugetul. Mă grăbesc să termin. Cred așadar că trebuie să fim și noi mai flexibili în modul, de, în modul în care noi controlăm uh, aceste noi instrumente mai flexibile de care vorbiți. Deci, în rezumat, m-aș putea gândi la cuvintele lui Altiero Spinelli, care spunea că oamenii nu, nu, nu știau exact ce direcție să urmeze Europa guvernelor sau Europa funcționarilor. Poate dumneavoastră uh, vă situați uh, de partea Europei funcționarilor, iată ei, poate că astăzi avem uh, aici pe Emilio de Capitani, știm că un funcționar inteligent și flexibil uh, poate într-adevăr să facă foarte multe, dar Angelo Spinelli spunea de asemenea că nu uh, trebuie să acordăm uh, toată prioritatea Europei funcționarilor, pentru că scopul nostru final este o uh, Europa democratică. Deci eu sunt în favoarea flexibilității e și sper că cu ajutorul acestor fonduri o vom obține, dar avem nevoie și de mai mult control parlamentar. Mulțumesc! Mul Mulțumesc, doamna Victor. Mă scuzați că nu vă văzusem anterior. Din partea grupului ALDE. Mulțumesc! Eu nu cred în ierarhii, deci, iată, vă iert. primul rând, uh, mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru o prezentare uh, exhaustivă și foarte interesantă, aș spune eu, inclusiv din, în numele grupului meu politic. Trebuie să spunem foarte clar că organizațiile reflectă, într-adevăr, voi, o voință și o intenție politică. Deci, în acest sens, măsurile uh, expuse de dumneavoastră sunt uh, binevenite, cred eu. Trebuie să uh, spunem și că într-o perioadă de uh, în care se produc uh, mm, evenimente uh, uh, neprevăzute, trebuie și noi să uh, putem interveni mai rapid și mai bine și să facem mai multe. De aceea, acest instrumentar la care v-ați uh, referit, care a fost prea fragmentat, e acum mai complet și mai flexibil și va putea fi aplicat mai ușor. Lucru de salutat. Sigur, cu condiția ca instrumentarul să uh, rezolve problemele pentru care a fost destinat. Așadar, iată, e nevoie de o abordare mai proactivă și dacă uh, această structură modernă și mai simplă și adusă la zi pe care ne-ați prezentat-o, va fi într-adevăr uh, și mai rapidă și mai eficientă, atunci sigur că e de salutat. Haideți să nu uităm că în cel mai bun scenariu posibil, sistemul european comun de azil va fi funcțional atunci când aceste instrumente vor fi puse în funcțiune. Aș vrea să ne spuneți mai mult uh, despre cum se vor aplica aceste uh, două instrumente mm, atunci când uh, sistemul comun de azil va fi funcțional. Și în încheiere aș spune că nu trebuie să uităm uh, importanța controlului democratic în acest caz, uh, el trebuie efectuat de Parlament. Mulțumesc acum domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna cât se poate de interesant să vă ascultăm, domnule Manservisi, și întotdeauna aflu lucruri noi și învăț din prezentările dumneavoastră. Cred că astăzi nu am auzit nimic despre evaluarea finanțării. Să vă dau un exemplu. Am primit un răspuns la o întrebare scrisă a mea în ceea ce privește alocarea fondurilor uh, Turciei, cooperarea cu Turcia. Și am, uh, am auzit că 440 milioane sunt alocate Turciei până în 2013. Ce se întâmplă cu acești bani? Știm cu toți, cooperarea cu Turcia este la un nivel cât se poate de scăzut. Și nu cred că cineva de aici este mulțumit de această cooperare. Totuși, în acest scop, uh, cheltuim toată această sumă. Mă bucur să aud că vom spori finanțarea tuturor acestor componente până în 2020. Însă oare în 2020 o să ajungem să știm că toate aceste cheltuieli au dat roadele pe care le-am așteptat cu toții? Mulțumesc! Doamna Verja. Mulțumesc, domnule președinte, și eu să mulțumesc domnului Man Servicii. Suntem cu toții de acord că e nevoie de mai multă coerență, de mai multă flexibilitate, trebuie să folosim mai bine fondurile și că trebuie să reacționăm la situațiile de urgențe. Unde nu suntem de acord sunt prioritățile uh, noastre în ceea ce privește situațiile de urgență. Uh, situație, statele membre uh, la uh, frontierele externe ale Uniunii Europene sunt supuse unor presiuni. Suntem cu toții de acord. În ceea ce mă privește și în ceea ce privește pe membrii grupului meu, tensiunea la frontieră se datorează în primul rând lipsei de solidaritate al ansamblului statelor membre în această privință. Și nu o să iau decât un exemplu, modul în care Uniunea Europeană a gestionat problema uh, refugiaților din Libia în urma războiului. Solidaritatea statelor membre față de acești refugiați ai unui război uh, provocat în parte și de uh, um, statele membre ale Uniunii Europene este un exemplu de lipsă de solidaritate în acest domeniu. Mă îngrijorează tot mai mult uh, evoluția acestei solidarități când unele guverne au anunțat că uh, vor să reducă și mai mult uh, migrația reglementată. Sunt uh, franțuzoică și o să vedeți la cine mă gândesc. O să răspund la un alt exemplu, exemplul Frontexului. Parlamentul European a făcut propuneri clare în ceea ce vește echilibrul necesar între uh, preocupările legate de drepturile omului și respectarea drepturilor omului. Echilibrul uh, care a fost uh, găsit nu este mulțumitor atunci când e vorba de drepturile omului. Și o să dau un exemplu cu chestiunea salvării pe mare. În 2010 au fost mai bine de 10.000 de morți în Mediterană. La 30 iunie anul acesta erau deja 2.000 de morți ne-am întrebat împreună cu colegii mei din grupul ecologiștilor și cu uh, grupul liberalilor, am pus întrebări comisiei pe această temă. Încă o dată, răspunsul comisiei nu este unul mulțumitor pentru că el face trimitere la statele membre. Salvarea unor vieți uh, omenești nu trebuie să fie urgența urgenților, urgențelor pentru Uniunea Europeană. Neajunsurile statelor uh, membre Uh, sunt, se referă la recuperarea, mă scuzați pentru această formulare, recuperarea emigrațiilor aflați în derivă în uh, Mediterană și nu primirea lor pe teritoriul Uniunii Europene. Cred că asta ar trebui să fie prioritatea numărul unu atât în ceea ce privește imaginea Uniunii Europene privind respectarea drepturilor omului, cât și în ceea ce privește dialogul cu terțe țări. Pentru că atâta vreme cât această imagine va fi prezentă, cred că unele state terțe nu prea o să creadă în cuvântul Uniunii Europene. Președintele, mulțumesc, domnul Diaz de Mera. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și domnului Manservizi am sosit cu întârziere, însă la timp, pentru că asistenții mei au notat ceea ce a spus dumneavoastră. Oricum, am ajuns la timp pentru a auzi eh, ceva în legătură cu un lucru care mă preocupă și în legătură cu care sper că ne veți oferi explicații. E vorba de subvențiile acordate agențiilor și vorba de 1600 de milioane de euro. A spus că se ținea cont de noile misiuni ale Frontex, s-a referit și Simon Busuti la asta, dar a spus un lucru care mă îngrijorează, sau a spus că pe baza noului temei juridic, lisabonizat, ca să spun așa, ale Europolului, exista și un procent, un calcul bugetar în aceste 1600 de milioane de euro. Și ținând cont că până acum nu știm exact despre ce vorbim, pentru că bun, nou Frontex e o realitate, dar Europolul încă se află în faza de evaluare, mă rog, o evaluare independentă. Atunci mă întreb ce anumite criterii de calcul s-au uh, luat în seamă pentru această nouă evaluare bugetară Europol și întrebarea concretă ar fi uh, dacă noua Europol, Europol ar fi consecven, eh, consecința unei cu decizii, nu a unei decizii a Consiliului ca până acum. Și atunci, cât eh, ce procent din, aceste, din acești bani de care am vorbit eh, se va aloca exact Europol? Mulțumesc. Claude Moraes, you got the floor. Claude Moraes are cuvântul. Mulțumesc, domnule Maservisi pentru că ați uh, punctat uh, aceste uh, probleme pozitive ale strategiei. Am vrut să intervin și să subliniez pentru grupul nostru ceea ce este preocuparea majoră legată de strategia generală. Domnul Tavares a spus acest lucru. Unde se va poziționa Parlamentul? Vorbim despre cele două fonduri dacă luăm de exemplu azilul și imigrația, în mod clar uh, uh, sunt zone profund uh, politice. În mod clar prioritățile sunt diferite. Deci există preocuparea că această gestionare comună nu va fi acceptată de guvern, însă cum va afecta acest lucru strategia noastră? Să luăm de pildă integrarea și apoi uh, securitatea internă. Nu prea mulți au vorbit despre uh, strategia uh, uh pe care, uh, pe tema pe care domnul Borsellino face un raport. Doamna Borsellino, mă iertați. Știu că nu puteți uh, să dați uh, toate detaliile în lunile următoare, dar măcar să ne facem o idee. Și acum dau cuvântul uh, doamnei Rita Borsellino. Da, da doream doar să mulțumesc domnului director pentru calitatea cu care ne-a făcut prezentarea domnia sa s-a referit la lucru important. Există o abordare mai strategică și mai puțin fragmentată. Eu cred că tocmai asta ar trebui să fie punctul de plecare pentru o viziune mai clară a măsurilor care se vor întreprinde, pentru că, sigur, e o metodă importantă, dar aș dori mai multe detalii aici în legătură cu această abordare. Astăzi, după amiază, Comisia va prezenta strategia pentru securitate securitatea internă în Europa. Vom vedea uh, în ce punct ne aflăm după un an de la prezentarea primului document și ar trebui să reușim să înțelegem și ce se întâmplă cu cele cinci puncte care au fost identificate de comisie și anume cum intenționează să acționeze cu repartizarea acestor fonduri, care vor fi prioritățile între aceste cinci puncte. Pentru că acestea nu sunt egale și nu sunt omogene. Apoi vreau să mai spun că sunt de acord cu ce au mai spus deja colegii și anume trebuie mai mult control din partea Parlamentului și eu cred că e esențial și nu putem renunța la această prerogativă într-o situație ca atare, tocmai din cauza congestiilor uh, programării multianuale de care s-a vorbit, Parlamentul trebuie să aibă posibilitatea și capacitatea de a efectua un control serios al gestionării fondurilor și organizării strategiei. Now back to you. Mulțumesc, domnule Manservisi. Aveți din nou cuvântul. S-au pus multe întrebări. Multe din aceste întrebări au fost lungi, însă vă rugăm să rezumați, având în vedere timpul rămas. Mulțumesc, mulțumesc pentru contribuțiile noastre și pentru întrebări care ne ajută să clarificăm ce trebuie să facem în următoarele luni. În primul rând, acesta este temeiul juridic pentru organizarea fondurilor. Apoi, există articol care, articole care identifică obiectivele uh, cheie, însă într-o manieră care să permită o dialog și apoi o programare. Pentru că uh, dacă totul e bătut uh, în cuie, atunci dialogul nu-și mai are niciun uh, sens. Uh, aceste documente sunt uh, punctul de plecare. Important uh, este să identificăm arhitectura, uh, sumele cheie, modalitatea de alocare, dar nu veți găsi acolo cât concret se alocă obiectivului X sau Y. Și asta pentru a răspunde unei gen, reguli generale care este coerentă pentru pachetul nostru financiar și anume să avem un punct de pornire. Cred că este uh, bine să ne gândim la asta într-o a doua fază, dar în prima fază trebuie ca propunerea să fie adoptată. Vorbim acum de o propunere a Comisiei uh, care este considerată de mulți mult prea ambițioasă, chiar și într-o zonă de politică. Deci, hai să discutăm despre asta și nu despre ceea ce vom face mai târziu. Dați-mi voie să încerc să răspund la câteva din întrebări. În primul rând, întrebarea domnului Busutil cu privire la legătura dintre finanțarea externă, să spunem așa, și contextul mai amplu al uh, negocierii multor acorduri. Ceea ce uh, realizăm, în primul rând, locul clar de acțiune potențială uh, al direcției noastre generale. Oricum, reacționăm la ceea ce va fi să fie. Apoi vom vedea, în funcție de ceea ce se va întâmpla uh, în zona externă, două grupuri, uh, politica externă și parteneriatele externe. Trebuie să creăm baza pentru o abordare coerentă, să vedem unde sunt decalajele, diferențele acesta este obiectivul și cred că scopul nostru a fost să adăugăm ceva care este legat de politicile de afaceri interne, pentru că știu cât de greu este și unor cât de nedrept este să folosești banii pentru dezvoltare pentru a promova alte obiective. Deci există un spațiu obiectiv pentru a face acest lucru. Dar, desigur, asta într-un context mai amplu. Trebuie să vedem și condiționalitățile, dacă există. În zona noastră de politică, dacă nu vorbim de dezvoltare, problema condiționalității, de pildă, mai multă mobilitate pentru mai multă securitate, asta ar putea fi aprobat. Însă, cum să facem asta, rămâne de văzut de la caz la caz. Nu pot să dau sub Uh, sume uh, pentru relocare, sume estimative. Nu pentru că sunt confidențiale, ci pentru că nu există. Uh, în propunerea noastră nu dăm astfel de sume, însă pentru cheltuielile externe avem ceva în jurul a jumătate de miliard de euro. Deci o sumă substanțială. Însă, repet, nu am uh, prezentat o propunere care să fie articulată uh, în funcție de linii uh, bugetare concrete. Dacă Parlamentul nu e problema că Parlamentul dorește unul și una și Comisia nu dorește astfel de adăugire. O orientare Uh, către politică și gestionare înseamnă mai puțină rigiditate, pentru că dacă predefinești uh, totul, atunci lucrurile, dacă nu funcționează, dacă banii nu sunt bine uh, cheltuiți, atunci uh, nu putem vorbi de flexibilitate. Uh, scopul nostru nu este să intrăm în astfel de detalii, dar pentru a da exemplul relocării, reașezării, ce propunem? Uh, dacă ne uităm la text, este să combinăm această asistență cu alocarea de bază dată statelor membre pentru susținerea procesului și apoi un buget uh, de stimulente care pot fi uh, alocate uh, ulterior, pe baza unor dezbateri bianuale, să spunem, cu Parlamentul și cu Consiliul. Deci vom încerca să combinăm. Punem totul într-un cadru pe care am încercat să vi-l profilez uh, aici. Dar, desigur, nu avem uh, toate detaliile pentru că nu asta este, structural vorbind, Uh, abordarea noastră. În ceea ce privește bugetul uh, dat uh, agențiilor, am făcut un calcul a creșterii agențiilor în anvelopa financiară, am făcut o analiză și a necesității de a spori bugetul. Noile necesități ale Cepolului, Frontexului și Europolului s-a hotărât uh, gruparea tuturor agențiilor la rubrica 3 și o singură sumă, 1,6 miliarde. Avem o sumă care nu poate fi identificată acum cu aceste uh, agenții, pentru că nu s-a hotărât încă de către comisie. Dar în sumele care compun acest 1,6 există o creștere semnificativă pentru Frontex, pentru că trebuie să facă față noilor competențe. Cu Europolul încercăm să ne dăm seama de o serie de indicatori. Europolul uh, deja gestionează acordul PNR cu terțe țări, apoi competențele cu uh, PNR-ul la nivel european și cu fondul uh, pentru finanțarea, pentru combaterea finanțării uh, activităților teroriste. Deci există o planificare a politicilor. Încercăm să distribuim corect aceste creșteri în funcție de competențele crescute ale agențiilor. Am văzut însă că Frontex-ul și apoi EASO nu au primit astfel de sume uh, sporite în anul trecut. Vom vedea care va fi rezultatul negocierilor. Doamna Ghiom, în ceea ce privește reacția a rapidă și cadru multianual. Sigur, nu există un produs care să poată fi numit perfect. Am văzut că nu avem așa ceva. Dacă vrem să intervenim uh, rapid, la fiecare uh, uh, fond avem uh, o marjă nesemnificativă. Deci era absurd această, era absurd această manieră de a proceta, pentru că nu puteam să folosim această, aceste marje. Deci e mai bine să avem o sumă uh, comună pe care să o putem uh, uh accesa uh, rapid cu agențiile și acest lucru este acum prevăzut în text. Însă am vrut să evităm să batem în cuie o sumă uh, specifică, pentru că dacă nu există o urgență, putem să folosim suma în alte scopuri. O acțiune centralizată poate să permită o acțiune mai rapidă fără a trece prin planificarea la nivel național. Programarea multianuală, care este legată de uh, uh, o serie de uh, observații care s-au făcut în ceea ce privește gestionarea comună. Obiectivul este să legăm mai mult de obiective și mai puțin de acțiuni pe hârtie. Care este situația actuală, de fapt? E bine, statele membre uh, gândesc așa, îmi uh, lipsește X și am nevoie de suma asta. Uh, Uh, structura fondurilor pe care o avem permite acest lucru, pentru că este o listă de cumpărături, de fapt. Și uh, dacă hotărâm în fiecare an ce trebuie să facem, este un mare exercițiu uh, financiar. Transformând programarea într-o programare multianuală și având o gestionare comună care este contrapartida a ceea ce am făcut până acum, sperăm, și asta este un obiectiv, vom vedea dacă suntem în măsură să o facem și să atunci ne veți susține sau ne veți critica, este să avem o politică transparentă de la bun început. Pentru că statele membre care vor să facă o listă spun vreau să ating uh, uh, îmbunătățirea unui număr X de structuri în ceea ce privește azilul uh, eu știu, cursuri uh, de limbă și tot pachetul de integrare. Deci le vom avea uh, pe obiectiv și pe sume. În afară de rolul nostru de supraveghere uh, financiară, o să putem să vedem și ce fac cu banii ăștia, pentru că apoi și obiective de securitate. Pentru că o să întrebăm, o să cerem fiecărui stat uh, membru să spună ce intenționați să faceți în combaterea criminalității uh, organizate, care sunt sumele la nivel național pe care le alocați, pentru că e vorba de cofinanțare. Cofinanțarea și gestionarea în comun uh, încurajează și obligă statele membre să ne spună care sunt planurile lor pentru a combate criminalitatea organizată, care sunt sursele pe care uh, le vor aloca același lucru pentru combaterea terorismului. Și o să vedem uh, cum se articulează toată aceasta, infracționalitatea cibernetică și așa mai departe toate acestea au uh, uh, obiectivul de a trasa obiective de politică. Deci, obiectivele nu sunt diferite de cele pe care le vom aplica altor uh, sectoare cu gestionare comună. Deci, există o interacțiune și va exista o interacțiune cu Parlamentul European. Uh, Vom face programarea și vom avea o informare și o discuție uh, politică cu Parlamentul. Regulile de gestionare uh, uh, bugetară nu sunt schimbate. angajamentul nostru, așa cum am făcut uh, în programarea fondurilor pentru dezvoltare, este să identificăm ceea ce urmează să facem și să venim în fața noastră să le prezentați. Astfel încât acest cadru să fie subiectul unui dialog cât mai complex. On the cooperation with Turkey. În legătură cu în legătură cu cooperarea cu Turcia, dumneavoastră ați înaintat niște cifre gestionate de afacerile externe. Noi nu avem uh, o asemenea sumă în uh, cooperarea cu Turcia. E vorba de fondul IPA, instrumentul de preaderare. Deci, uh, Iată ce vrem noi să obținem, o mai bună cooperare cu colegii de la extindere, astfel încât atunci când discutăm despre capitolul 23-24 să avem un interlocutor, să fim mai bine echipați la capitolul protejarea frontierelor externe, ținând cont de implementarea Uh, instrumentului de preaderare și ținând cont de filozofia noastră pe termen scurt. Deci vedem că există diferență la nivelul cifrelor. Iar cu privire la evaluare, noi am evaluat un număr de fonduri, altele sunt în curs de evaluare și uh, toate documentele aferente vă vor fi puse la dispoziție. Ca de obicei, eu vă stau la dispoziție pentru această discuție și despre evaluare, ca să vă spun exact uh, ce am evaluat și care este rezultatul. Iar în ceea ce privește problema Europol și Frontex, dom Frontex domnule Dias de Mera, oui. avem o creștere la Frontex, da. Am încercat să vedem ce aduce cu sine implementarea noului regulament. În mod evident, niciodată nu am crezut că Frontex va cumpăra nave sau avioane. Am considerat că Frontex poate să închirieze sau poate să utilizeze în coproprietate aceste uh, utilități, pentru că altminteri uh, e clar că nu avem bani pentru asta. Iar cu privire la Europol, noi am făcut tot ce am putut pentru a anticipa un număr de acțiuni pe care le poate întreprinde. Europol e mai puțin legată de active și mai mult legată de operații de operațiuni, mă scuzați. Uh, discutăm despre software, despre centre unde se analizează bazele de date. Și da, aveți dreptate. Noi propunem sume vizibile. Decizia comisiei a fost să se concentreze pe o singură cifră și până acum trebuie să vedem ce rămâne în limita posibilului, pentru că până la urmă sumele trebuie să permită agențiilor să-și întreprindă activități, dacă nu va exista un transfer de competențe. În text am identificat anumite criterii care să servească o, sarcinilor noastre. Am ținut cont și de problema protejării frontierelor, problema traficului aerian cargo, trebuie să monitorizăm toate operațiunile. Avem o tehnică, o tehnică ce presupune calcularea inversă a PIB-ului pentru a vedea care sunt uh, țările cele mai <laughs> sărace și care, cum beneficiază de fonduri. Avem mai multe priorități, doamnă Borsellini, uh, și cred că gestiunea, gestionarea frontierelor e acoperită în acest instrument de securitate lucru, care este vizibil uh, odată cu implementarea. Toate celelalte instrumente sunt uh, implicate în dialogul politic și în prerogativele agențiilor. Instrumentarul va uh, viza alocarea fondurilor către statele membre, definiția ce faci cu acei bani pe perioada D și evaluare. Iar, în cazul în care există acțiuni specifice de întreprins, trebuie să existe un contract de implementare între comisie și agenție pentru ca agenția să facă și altceva pe lângă prerogativele sale. E vorba de decizii ad hoc. Avem acest instrument pentru urgențe, pentru proiecte transnaționale și pentru stimulente în relațiile externe. Cam atât. Cam asta e arhitectura, cam așa sunt alocați banii. We'll see how able we'll be uh, to sustain this, not only și vrem să susținem această arhitectură nu doar pentru temeiul juridic, ci și în implementare mai târziu. Like just to, to tell truth, I simply say, let's present what we have in mind. Vrem să vă prezentăm intențiile noastre și vrem să cooperăm, da, ca să realizăm asta. Deocamdată nimic nu e bătut în cuie. Thank you. Thank you for the thorough explanation. Mulțumim pentru explicațiile sau stive, domnule Manservisi. Cam atât, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că reluăm lucrările la orele 3 ale după amiezii. Avem uh, un dosar foarte important care se referă la strategia pentru securitatea internă și Uh, raportoare este doamna Rita Borsellino. Așadar, revenim în plen la 3. La revedere!